guess we start there. You can. Well, if I can uh, start and. Uh... Vă urez uh, tuturor bun venit la reuniunea noastră. Vom începe. Uh, este foarte greu pentru că acum, joi de dimineață, în ultima zi, trebuie să facem ceva foarte greu. Vom discuta despre anumite măsuri aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil în scopul conservării stocurilor de pește. Vom avea un schimb de opinii pe această temă uh, pe marginea proiectului de aviz al domnului Ponga pentru Comisia de Pescuit. Și vom discuta despre măsurile aplicabile țărilor care permit pescuitul nedurabil în scopul conservării stocurilor de pește. Este un dosar în codecizie care se află la prima lectură. Domnule Ponga, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi prezenta în câteva cuvinte proiectul de aviz pe care l-am redactat în atenția Comisiei PEș cu privire la propunerea de regulament referitoare la anumite măsuri aplicabile țărilor care care permit pescuitul nedurabil în scopul conservării stocurilor de pește. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Comisiei Europene pentru propunerea de regulament. Într-adevăr, acest regulament oferă, oferă noi instrumente pentru a promova și pentru a institui un pescuit durabil și responsabil la nivel mondial. Mai mult, uh, această propunere are strânsă legătură cu regulamentul privind pescuitul ilicit, despre care am discutat acum ceva vreme. Pescuitul ilicit, nedeclarat și nereglementat. Și felicit așadar Comisia pentru inițiativa sa, deoarece, prin acest regulament, Uniunea Europeană va dispune de un arsenal legislativ mai complet. În proiectul meu de aviz am dorit să modific propunerea Comisiei în două puncte. Aș vrea să reamintesc, în primul rând, că țările în curs de dezvoltare trebuie să beneficieze de un tratament diferențiat care ține cont de capacitățile tehnice, administrative și financiare. În plus, măsurile adoptate de Uniunea Europeană trebuie să fie coerente cu cele desfășurate în cadrul politicii de dezvoltare. De aceea am propus modificarea considerentului 5 și a articolului 5 de la punctul 4 din regulament. Am propus de asemenea introducerea unei claze, clauze de urmărire sau monitorizare și de reexaminare pentru a permite informarea regulată a Parlamentului European cu privire la punerea în aplicare a regulamentului. De aceea am propus introducerea unui nou articol 8a Acum, domnule președinte, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări și comentarii. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 martie la prânz. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, îmi cer scuze că Raportorul din umbră nu poate fi astăzi aici din cauza unor alte dezbateri pe marginea pescuitului. Oricum, uh, poziția sa și a noastră este că ar trebui să fim uh, atenți cu excepțiile atunci când discutăm despre pescuitul nedurabil pentru că, până la urmă, este în interesul țărilor respective să aibă grijă de stocurile lor de pește în mod durabil, dacă au astfel de stocuri. Pentru că dacă facem excepții, întregul concept uh, nu mai stă în picioare. Bineînțeles, suntem uh, pentru includerea unor prevederi uh, legate de mm, participarea țărilor în uh, costuri de, în uh, dezvoltare în aceste procese și trebuie să ținem seama și de, rezol, uh, de rezolvarea disputelor. Motivul este, printre altele, că practicile de pescuit dăunătoare sunt um, aplicate de către navele din țări terțe și noi nu vrem ca țările care pescuiesc să beneficieze de condițiile preferențiale acordate țărilor în curs de dezvoltare. În plus, guvernele din țările dezvoltate și în curs de dezvoltare trebuie să fie responsabile de modul în care își gestionează stocurile de pește. Și bineînțeles, trebuie să facem față și presiunilor, de exemplu un număr prea mare de licențe de pescuit um, eliberate. Uh, și conformitatea cu convențiile și acordurile internaționale în domeniul pescuitului. Ajutorul în domeniul pescuitului trebuie să fie întărit, mai ales în ceea ce privește construirea infrastructurii de control. Suntem perfect de acord cu acest lucru. Dacă ne uităm la pescarii mici, aceștia oricum nu produc pentru export, ci doar pentru consum propriu și de aceea ar trebui să fim foarte precauți uh, în ceea ce privește introducerea prea multor excepții în privința pescuitului durabil și sunt sigură că Izabela vă va, va contacta în continuare. Ieri, doamna Louvain a prezidat o întâlnire foarte importantă referitoare la pescuitul în Uniunea Europeană și implicațiile pescuitului european în uh, țările terțe și discutam dacă chiar ajutăm acele țări sau dacă beneficiem uh, la costuri mici de stocurile lor de pește. Și oricum uh, domnul Ponga ne va spune ce s-a întâmplat, dacă a participat la această reuniune. Altcineva dorește să intervină? Dacă nu, atunci voi da cuvântul comisiei. Domnul uh, Dulor, Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, și domnului Ponga pentru acest uh, proiect de aviz al uh, comisiei noastre. Mă bucur să văd că domnul Ponga este de acord cu propunerea comisiei. Această propunere este extrem de oportună pentru că este bine să ne interesăm de mm, protecția țărilor respective însă se vorbește și despre implicațiile economice și sociale. Cred că este bine să subliniem aceste temeri pe care le avem în legătură cu țările în curs de dezvoltare. Referitor la clauza de revizuire, știți bine că Comisiei nu-i plac deloc aceste clauze și în special într-un astfel de caz, pentru că pot să se scurgă ani de zile fără ca regulamentul să se aplice. Dacă în doi ani trebuie să facem un raport, o vom face. Dar odată ce vom avea recurs la această clauză, atunci Com Comisia va avea obligația de a aplica regulamentul și de a propune o reformă atunci când consideră necesar. Însă accept acest proiect de raport. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dorește altcineva să facă comentarii? Așa cum spuneam și înainte, termenul pentru depunerea amendamentelor îmi cer scuze, înainte de a spune acest lucru, îi voi da cuvântul domnului Ponga pentru concluzii. Aș vrea doar să-i uh, mulțumesc, uh, să vă mulțumesc pentru participare și să vă mulțumesc uh, pentru această precauție în ceea ce privește includerea excepțiilor. Iau notă de acest lucru și iau notă și de ceea ce a spus Comisia cu privire la revizuirea regulamentului. Acest lucru este foarte important pentru că dacă se comit uh, erori de o parte sau alta, uh, este important să revenim și să revizuim. Dar voi încerca să țin cont de aceste observații în uh, proiectul meu de aviz. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ponga! Așa cum vă spuneam, 7 martie, la prânz, este termenul de depunere a amendamentelor, iar votul va avea loc pe 27. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, care este unul la fel de important, cu privire la definirea unui nou tip de cooperare cu America Latină. Este vorba de un raport elaborat de uh, colegul nostru Cortes Lastra. După cum știți, uh, regiunile din America Latină își consolidează legăturile începând cu anii 60 încoace. Uniunea Europeană nu este doar un partener politic pentru țările din America Latină, ci un donator important. Al doilea mare investator investitor și uh, al doilea mare partener comercial. Acest raport este foarte important pentru comisia noastră, având în vedere importanța legăturilor noastre cu America Latină și având în vedere faptul că negocierile de anul acesta vor începe foarte devreme, Comisia ar vrea să reducă sprijinul pentru țările cu venituri medii și majoritatea țărilor din America Latină se încadrează în această categorie. Sunt sigur că veți fi surprinși uh, să aflați că Brazilia a depășit uh, Regatul Unit uh, și a, s-a clasat pe poziția a șasea printre cele mai mari economii ale lumii și asta s-a întâmplat luna trecută. Apoi uh, trebuie să ne gândim la uh, oportunitatea unei astfel de strategii de cooperare pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare ale Americii Latine. De asemenea, ar trebui să menționăm că, din punct de vedere istoric, Argentina, la începutul secolului trecut, era cea de-a treia țară bogată din lume Și cred că acest raport uh, cu privire la stabilitate este unul foarte important. Și voi da cuvântul domnului uh, Lastra pentru a face această prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin uh, a le mulțumi tuturor celor care ne-au sprijinit în redactarea acestui proiect de raport pe care îl prezentăm acum în fața acestei comisii. Aș dori să le mulțumesc uh, tuturor ONG-urilor care ne-au oferit sprijin activ în redactarea acestui raport. În plus, aș vrea să-i uh, mulțumesc și Serviciului European de Acțiune Externă, care ne-a um, ajutat foarte mult, DigiDevco, experții din America Latina, experții de la ONU și de la Programul de Dezvoltare al ONU, care ne-au sprijinit în redactarea acestui raport. Și le mulțumesc uh, și tuturor celorlalți care ne-au um, sprijinit foarte mult. Nu aș vrea să vorbesc foarte mult astăzi, însă aș dori doar să evidențiez câteva aspecte importante, pentru că acest raport merită atenție din partea noastră. În peste 20 de ani, rata sărăciei în America Latină a scăzut considerabil la 12% aproximativ. În America Latină putem uh, constata că indicatorii de sărăcie sunt uh, la un nivel foarte scăzut, lucru care este foarte bine. Însă, în continuare, există inegalități și sărăcie și aceasta reprezintă o mare problemă pentru regiune. Există 73 de milioane de oameni care trăiesc într-o sărăcie extremă și 100 de milioane care trăiesc într-o situație de sărăcie. și știm că există țări cu un nivel foarte mare de inegalitate în această regiune. De aceea este important ca aceste țări să-și revizuiască politicile publice, pentru că combaterea sărăciei ar trebui să fie o prioritate majoră. În acest context, Uniunea Europeană are de jucat un rol foarte important. Așa cum am spus uh, anterior, există 180 de milioane de oameni care au nevoie de sprijinul nostru, iar Uniunea Europeană este al doilea mare partener comercial și unul dintre principalii donatori din America Latină. Există foarte multe acorduri, uh, acorduri de asociere uh, care au fost încheiate cu America Latină pentru sprijinirea acestei regiuni și pentru a promova dezvoltarea și uh, statul de drept. Sigur că există în continuare probleme presante legate de sărăcie. Creșterea economică în această zonă a fost de 3-4%. Și unele țări uh, au suferit uh, considerabil de pe urma crizei, inclusiv Mexic. Iar femeiul crede în continuare că această regiune este foarte vulnerabilă la criza um, financiară și economică mondială. De aceea nu ar trebui să abandonăm aceste țări în momentul de față. Din potrivă, ar trebui să, le, să continuăm să le sprijinim și uh, ar trebui să ținem uh, cont de prioritățile fiecarei țări. Ar trebui să avem programe personalizate legate de combaterea sărăciei și contracararea inegalităților cu scopul de a promova dezvoltarea. De asemenea, trebuie să ne întărim relațiile cu țările din America Latină conform tratatului de la Lisabona, nu putem să excludem uh, America Latină. Uniunea Europeană nu uh, pune un accent uh, suficient de mare pe cooperarea cu țările din America Latină, chiar dacă avem interese în această zonă. Și în acest raport subliniez faptul că trebuie să ne concentrăm pe acele țări din America Latină care primesc ajut ajutor și ar trebui să trecem de la o perioadă de ajutor la o perioadă de cooperare cu Uniunea Europeană. Și acesta este elementul central pe care se concentrează acest raport. Apoi, trebuie să acordăm asistență în mod diferențiat în mod individualizat în funcție de necesitățile fiecarei țări în parte. Nu trebuie să ne concentrăm doar pe probleme economice în țări precum Ecuador, Columbia, pentru că acestea au nevoie de sprijin în plus față de ajutor pentru dezvoltare. Trebuie de asemenea să integrăm și alți indicatori, cum ar fi indicele sărăciei, indicele de vulnerabilitate. Tot, toți acești indicatori noi care trebuie integrați încă în faza de programare în plus, trebuie să avem o flexibilitate sporită în relațiile noastre de cooperare și trebuie să mm, ne consolidăm politica în relația cu țările din America Latină. Agricultura reprezintă 75% din resursele acestor țări. Și uh, în acest uh, scop, în uh, țările cu venituri medii, trebuie să ne concentrăm uh, resursele pentru a îmbunătăți abordarea coerentă. În ceea ce privește țările cele mai puțin dezvoltate, vrem să ne asigurăm că fondurile care le sunt alocate servesc la reducerea sărăciei. În al treilea rând, Propunerea Comisiei elimină sprijinul bilateral către aceste țări, iar noi nu suntem de acord. Credem că este nevoie de o creștere a sprijinului, uh, fără însă a se elimina complet sprijinul bilateral trebuie să continuăm și cooperarea bilaterală cu Columbia, Ecuador și Peru, cel puțin cu aceste țări. De asemenea, avem nevoie de o abordare unitară pentru a retrage treptat acest sprijin din uh, celelalte 11 state din America Latină. Trebuie să punem accentul pe coeziunea socială prin uh, cofinanțarea uh, politicilor și programelor care au ca scop reducerea inegalităților și care deschid noi oportunități. Într-o, pe, pe o perioadă de tranziție ar trebui să existe asistență bilaterală care să fie adaptată uh, la nevoile fiecarei țări. Și această perioadă de tranziție ar dura maxim patru ani. Apoi, ar trebui să mm, ne schimbăm abordarea în uh, ceea ce privește, uh, în ceea ce privește țările cu venituri medii și vom avea un miliard de euro alocați pentru acest tip de asistență. Oricum, în acest raport uh, am inclus o serie de propuneri pe care putem să le discutăm în detaliu și am uh, discutat uh, toate aceste propuneri cu toate partidele politice pe parcursul redactării raportului. Am încercat să pun accentul pe coeziunea socială, cooperarea sud-sud, criminalitatea în uh, regiune, educație, dezvoltare tehnologică, și altele. Și am încercat de asemenea să promovez o abordare unitară și coerentă. Aș vrea să închei uh, acum prin a spune că trebuie să ne concentrăm pe o mai bună redistribuire a cheltuielilor sociale. Trebuie să întărim coeziunea socială și să o includem în acordurile fiscale. Din păcate, educația nu se dezvoltă foarte bine în regiune. Iar lipsa educației duce la inegalități uh, între tineri. De asemenea, trebuie să abordăm problema inegalităților în domeniul sănătății și problema distribuirii injuste a averii a bogăției. În plus, trebuie să promovăm accesul uh, la tehnologie al IMM-urilor și cetățenilor din aceste țări. Trebuie de asemenea să abordăm problema uh, pieței negre și să promovăm mobilitatea în America Latină. Un alt program uh, se referă la economia informală, care încă este un fenomen de amploare în America Latină. Este un fenomen care creează inegalități uh, în rândul lucrătorilor de pe piața neagră, lucrători care nu au acces la aceleași beneficii sociale la care au acces ceilalți cetățeni. De aceea uh, vrem să reducem inegalitățile și vrem să încurajăm aceste țări să elaboreze noi politici pentru a crea locuri de muncă și pentru a utiliza în mod eficient fondurile repatriate. Avem nevoie de programe de educație, programe de asistență în domeniul educației, noi politici uh, pentru asigurarea coeziunii sociale, Și, bineînțeles, acestea vor um, intra în competența Eurolat. Există provocări globale care trebuie luate în considerare. Nu trebuie să lăsăm deoparte nici uh, țările cele mai puțin dezvoltate și problemele legate de drepturile omului și uh, egalitatea drepturilor. De asemenea, trebuie să ținem seama de programe pentru sănătatea reproductivă. Voi face tot posibilul să colaborez cu dumneavoastră, astfel încât să avem un raport bun. Very much, Mrs. Mulțumim foarte mult, domnule Cortes Lastra. Ați subliniat niște aspecte importante, mai ales faptul că Uniunea Europeană a ignorat uh, sau, mă rog, nu a dat prea multă atenție Americii Latine în trecut. Acest lucru este și din raportul uh, și din uh, doctrina Monroe, mă scuzați. Ceea ce facem noi acum pare să fie mai important pentru cei din America Latină și ați subliniat și nevoia diferențierii adică uh, să ne asigurăm că uh, luăm în considerare și Asia, țări precum uh, um, India, cu o creștere uriașă, dar cu o sărăcie la fel de mare. Și acolo nu avem decât o țară mai puțin dezvoltată, Nicaragua, nu și altele. Doamna Keller are cuvântul. Mulțumesc. Am dorit să îi mulțumim domnului Cortes Lastra pentru acest uh, raport cu care putem să fim în totalitate de acord. Pot să spun că reforma GSP n-ar trebui uh, uh, folosită pentru a forța anumite state să semneze sau să ratifice acordul de liber schimb. De asemenea, împărtășim uh, abordarea noastră diferențiată vis-a-vis de statele din America Latină. Se subliniază și nevoia de a dezvolta alte criterii pe lângă uh, criteriul DNI al uh, Băncii Mondiale. Accentul care cade pe drepturile omului nouă ne place foarte mult și îl putem împărtăși. Ați menționat de asemenea că s-ar putea să primiți uh, amendamente exact uh, în zonele unde subliniați uh, nevoia acestora. Probabil vom face și noi asta, vom înainta câteva amendamente, mai degrabă pentru a completa raportul dumneavoastră, nu pentru a schimba uh, lucrurile. Ați menționat și coeziunea socială și cred că și aici am putea să găsim un acord. Sunt câteva chestiuni specifice pe care am dorit să le înaintăm în cadrul amendamentelor și anume să solicităm Uniunii Europene să se asigure că resursele alocate pentru dezvoltarea din America Latină nu uh, merg spre promovarea altor interese uh, europene precum securitate, energie sau comerț. De asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să promoveze sau să susțină uh, producția pe scară margă, largă a agrocombustibilului, pentru că știm că asta ar putea crea uh, probleme. De asemenea, ați menționat uh, facilitatea de investiții în uh, America uh, Latină și aici credem că ar trebui să subliniem că există o anumită preocupare că uh, din ce în ce mai mult banii pentru dezvoltare vor fi folosiți pentru uh, construirea infrastructurii pe scară uh, largă și asta practic ar putea crea probleme pentru că populația locală nu a fost consultată în legătură cu aceste proiecte și acolo ar putea să apară probleme mari de mediu, cum spuneam și ieri dimineață. Vom înainta niște amendamente pentru a solicita Comisiei să se asigure că societatea civilă va fi implicată în Um, aceste uh, instrumente de acțiune în America Latină pentru a putea monitoriza uh, foarte bine um, cooperarea și pe uh, viitor. Acestea sunt câteva domenii unde am dorit să înaintăm amendamente. De asemenea, ne întrebăm cum anume am putea să subliniem că am dorit să cooperăm cu statele din America Latină și în domeniul justiției, în domeniul luptei cu Uh, infracțiunile, chestiuni pe care uh, dumneavoastră le cunoașteți uh, probabil mai bine decât mine. Acestea ar putea fi noi zone de cooperare cu țările din America Latină. În general, însă, suntem mulțumiți de raport și, cum spuneam, vom înainta câteva amendamente care să vă completeze acest raport, dar cu siguranță vom putea găsi un acord între noi asupra lor. Mulțumesc. Domn președinte, mulțumim, doamnă Keller. Domnul Hisa Saxide are cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu aș dori să îl felicit pe domnul Cortes Lastra pentru prezentarea sa minunată uh, cu privire la acest uh, raport. Suntem în acord total cu dânsul și sperăm că vom putea continua această cooperare excelentă. Sperăm chiar că vom putea consolida cu anumite uh, schimbări uh, care ar putea să fie propuse de către noi, care nu vor merge într-o tendință, într-o direcție opusă uh, celei a raportului, ci care, uh, din contră, vor completa raportul. Proiectul inițial de raport uh, a trebuit să suporte câteva um, schimbări, uh, chiar și uh, unele fundamentale, dar și schimbări de formulare. Nu cred că acesta este momentul să uh, reducem bugetul alocat uh, ajutorării statelor din America Latină. să o criză și aceste state, uh, până la urmă, ies din uh, criză poate mai bine decât o face Uniunea Europeană. Dar această criză mondială ar putea totuși să le afecteze și dacă în acest moment reducem ajutorul uh, acordat uh, în diverse părți ale lumii, atunci nu vom uh, consolida acel nivel pe care l-au obținut aceste state într-o anumită măsură. Așadar, uh, nu acesta este momentul oportun pentru um, reduceri ale ajutorului sau sprijinului arătat uh, statelor din America Latină. Incertitudinile care există în uh, anumite state din America Latină presupun că anumite sume destul de semnificative sunt alocate de aceste state uh, securității și luptei cu crima uh, organizată. Există un nivel uh, ridicat al infracționalității și, evident, stabilitatea este un aspect necesar în aceste state. Prin urmare, foarte multe resurse se îndreaptă exact spre aceste componente. Ar fi bine ca aceste state să poată fi consolidate pentru ca aceste resurse să meargă în alte părți, dată ce aceste probleme ar fi fost rezolvate. S-a vorbit și despre sărăcie și despre marile inegalități care există în statele din America Latină și uh, între ele, practic, și în cadrul acestor uh, state. Unul dintre uh, unul dintre trei uh, cetățeni din uh, aceste state trăiește sub uh, nivelul sărăciei. Situațiile sunt foarte inegale și, uh, practic, aceste state fac parte din grupul celor care își distribuie uh, veniturile într-o manieră cât se poate de uh, inechitabilă. Așadar, venitul ar trebui să fie împărțit cumva într-o manieră mai echitabilă în aceste state. Aici contribuțiile noastre ar putea să joace un rol foarte important și, mai mult decât atât, important este să putem oferi ajutor în ceea ce privește sănătatea, educația, lupta cu crima organizată, cum spuneam, și uh, sprijin de asemenea pentru uh, IMM-uri. E important pentru noi să uh, promovăm creșterea IMM-urilor și sunt programe concrete destinate exact acestui scop. Trebuie să ne gândim de asemenea că trebuie să susținem uh, pe tinerii antreprenori și uh, de asemenea uh, femeile antreprenori. Acest aspect este și el foarte important. Dați-mi voie să mă gândesc puțin la această chestiune din perspectivă europeană. Sunt anumite state bogate cu un nivel ridicat de trai, cu un standard de viață ridicat, care uh, ar putea fi interesante pentru antreprenorii din uh, Uniunea Europeană. Prin urmare, trebuie să ne gândim și la aceste state pentru a ne putea canaliza resursele spre locul unde sunt necesare. Nu acesta este momentul, având în vedere criza prin care trecem, să riscăm uh, să asistăm la un colaps uh, al acestei stabilități emergente uh, din statele din America Latină. Mai doream să menționez și că ar uh, fi o contradicție oarecum dacă am continua să susținem state precum uh, Africa de Sud uh, și, pe de altă parte, Uh, să reducem uh, ajutorul acordat uh, țărilor precum Peru, Ecuador, Columbia și așa mai departe, care au un nivel de dezvoltare similar cu cele al Africii de Sud. Ar trebui să fim foarte atenți la aceste aspecte și să ne continuăm eforturile în această direcție. Intervenție pe microfon. Domnul Diaz de Mera de cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva cuvinte în legătură cu raportul domnului uh, Cortes și uh, în legătură cu celelalte intervenții din sală. În general, susțin uh, raportul lui Ricardo. Realmente îl susțin. Susțin și amendamentele și intențiile sale, cu excepția ultimei intenții pe care a menționat-o. Cred că ar exista un acord uh, general în ceea ce privește toate aceste uh, chestiuni. Resping ca fiind învechite uh, criteriile care au fost stabilite de către Comisie. Ele sunt foarte departe de realitate, pentru că Comisia chiar nu înțelege care este realitatea Americii Latine. Însă, împărtășesc comparația care a fost uh, făcută cu uh, Africa de Sud. Cred că nu este deloc rezonabil să uh, aplici un lucru într-un loc și apoi un alt lucru într-un alt loc. Evident, s-a menționat uh, securitatea, este un aspect uh, important. Uh, la fel a fost menționată sănătatea, educația, resurse naturale, apa, gestionarea apei, energia și așa mai departe. Toate aceste sectoare sunt foarte importante. Însă în ceea ce privește repercursiunile pentru Europa, ei bine, din păcate, din statele din America Latină. Sunt trei care uh, au fost uh, puse sub uh, observație, mai ales uh, din cauza uh, crimei organizate. A crimei organizate și a traficului de stupefiante. Din păcate, uh, aceste fenomene au uh, penetrat în autoritățile de stat, în poliție, în ONG-uri, în administrația locală și așa mai departe. Chiar nu putem să pierdem din vedere acest fenomen. Prin urmare, propun, pentru a încheia discuția în legătură cu acest uh, subiect și pentru a nu lua prea mult din timpul colegilor, ar fi să susținem în termeni generali raportul domnului Cortez, să înaintăm uh, amendamente uh, care ar putea îmbunătăți acest raport, amendamente care ar uh, adăuga lucruri la text, nu care ar elimina părți din acesta. Împreună cu colegii mei spanioli, am putea să lansăm un număr de inițiative care vizează uh, intervenția ministrului de externe uh, al Spaniei și uh, implicarea reprezentanței permanente a Spaniei pentru a putea să ne facem auzite propunerile în fața Comisiei și Consiliului în aceeași măsură. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Diaz de Mera, pentru această contribuție. Ea ne stimulează. Domnul să are în cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, am întârziat puțin, însă aș dori să exprim în legătură cu punctele 7 și 8 uh, ale uh, raportului opiniile, pentru că acestea mi se par punctele cele mai delicate. Dacă în principiu ne gândim la lupta împotriva uh, sărăciei, ideea este că trebuie să fim selectivi. Uh, Adică dacă ajutăm uh, săracii, uh, nu trebuie să-i ajutăm și pe bogați. Uh, cealaltă idee este că trebuie să ne asumăm o responsabilitate, noi și ceilalți care au bani. Aici mă gândesc la statele donatoare și la statele care Uh, au beneficiat uh, de ajutoare ale Uniunii Europene. Cred că timpurile s-au schimbat, uh, spuneam asta mai devreme și în cadrul raportului meu, și nu putem să ne perfacem ca și, că această nouă realitate nu există. Globalizarea a schimbat totul. Până la urmă, discrepanțele între națiuni se extind și aici intervin responsabilitățile guvernelor, care trebuie să țină cont de propria populație, și să înțeleagă că eh, trebuie să reorganizeze bogăția într-o manieră în care să poată răspunde eh, într-o formă legitimă nevoilor populației. n a trebuit să ne substituim eh, în totalitate responsabilității acestor actori. Și aici susțin Comisia în dorința sa de a pune această problemă pe masa discuțiilor. Cred că nu putem rămâne coerenți cu noi înșine uh, câtă vreme am abandonat acest principiu. Trebuie să ținem cont de aceste schimbări. Uh, ori eliminarea treptată, phasing out, este un mecanism progresiv care ne permite să organizăm responsabilitățile fiecăruia n-ar trebui uh, să facem următorul lucru și aici am putea să obținem un acord măcar între noi pentru a putea face progrese. Trebuie să înțelegem că nu putem de azi pe mâine să oprim orice cooperare. Însă ceea ce trebuie să facem de astăzi pe mâine este să ne implicăm într-o discuție în legătură cu ceea ce vom face peste 2, 3, 5 ani. Dacă nu, nu văd la ce ne-ar uh, servi munca pe care am uh, făcut-o în cadrul revizuirii la jumătatea mandatului midterm review. Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem aceste probleme la care m-am referit. Uh, mulțumesc că ai subliniat un aspect uh, foarte important. Ieri doamna Este spunea că uh, nu putem să ne păcălim și că trebuie să analizăm aceste zone de sărăcie săracă în anumite state unde bogații se îmbogățesc în continuare, iar săracii devin din ce în ce mai săraci. Gap este răspunderea noastră să reducem această diferență sau este răspunderea țărilor în cauză? Este nevoie de o încredere în cadrul nostru politic din uh, Bruxelles și în uh, relațiile bilaterale. Și în acest spirit o să îl rog pe domnul Thomas Gorisek să vorbească în special despre Uh, relațiile cu America Latină și cum am, am putea influența uh, părerile conducătorilor din America Latină. Deci, mai întâi o să fie Serviciul de Acțiune Externă, apoi Comisia, domnul George de la Calabria, să vorbească despre vorbească despre instrumentele DCI și despre, despre instrumentele de dezvoltare și cooperare și despre modul în care acestea funcționează. Bună dimineața și mulțumesc! În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului Lastra pentru acest raport care apare în acest moment foarte important și uh, pune pe masă multe uh, elemente importante ale cadrului financiar multianual. Mă interesează în special cooper- viitorul cooperării cu aceste țări. Până la urmă, discuțiile ar trebui să ne ajute să ajungem la o formă finală ale instrumentelor propuse. Dacă ne referim la structură, este foarte clar că acesta este un subiect extrem de dificil, așa cum a spus și unul dintre colegi. Ceea ce vreau să repet este că nu avem nici cea mai mică intenție să tăiem cooperarea cu aceste țări. Vorbim despre neutilizarea canalelor bilaterale cu uh, țările care credem că se pot ocupa singure de propriile probleme de dezvoltare. Bineînțeles, avem uh, diverse uh, tipuri de programe regionale, subregionale, care ar putea fi Uh, folosite pentru a rezolva fix aceeași problemă, doar pe altă cale. Credem că flexibilitatea introdusă în propunerile pentru DCI și învățămintele pe care le-am tras din trecut ne vor ajuta suficient pentru a ajuta țările din uh, regiune inclusiv zonele cele mai afectate de sărăcie și Bineînțeles, și aici ar trebui să depindem de bunele practici, de buna experiență pe care aceste țări uh, le au deja. Aș dori de asemenea să subliniez unul dintre elementele raportului care spune că nu ar trebui să reducem ajutorul global acordat America, uh, pentru America Latină. Ideea este că Totuși, uh, ajutoarele pe care le uh, acordăm ar trebui să fie destul de diferite de ceea ce avem în propunerea actuală. Dar, pe substanță, mă bucură să văd că multe dintre elementele pe care le avem în uh, raport sunt foarte bune. Avem trei tipuri de elemente aici. Cele care promovează atingerea obiectivelor de uh, creștere, soci, uh, coeziune socială și eradicarea sărăciei, uh, de asemenea, buna guvernanță, politicile fiscale, educație, sănătate, uh, coeziune socială, investiții în sectorul privat, în special în IMM-uri și infrastructură, și cooperare pe partea de știință și tehnologie. De asemenea, avem acele domenii care, în mod direct sau indirect, ne împiedică să atingem aceste obiective de creștere sau dezvoltare. Mulți delegați au vorbit despre violență, criminalitate, traficul de stupefiante și așa mai departe, toate acestea fiind un element extrem de important în America Latină. Și dacă nu ne ocupăm de asta, nu vom putea niciodată să eradicăm uh, sărăcia. De asemenea, e nevoie de politici sociale adecvate și politici fiscale adecvate. Și nu în ultimul rând avem elementele care, dacă sunt lăsate nerezolvate, atunci toate eforturile noastre vor fi în van. Și aici mă refer la schimbările climatice și la durabilitatea mediului. În concluzie, aș dori să menționez două elemente care mi s-au părut importante în raport. În primul rând, asigurarea coerenței și includerea societății civile, prerogativă pe care ar trebui să, prioritatea pe care ar trebui să o urmărim de la bun început. Și m-am bucurat să văd că în propunerea Comisiei Există o intenție mai mare pentru a folosi uh, aceste aspecte și există și o cale mai bună pentru uh, state să se implice. În același timp, aș dori să subliniez că toate eforturile DCI au fost crescute cu uh, aproximativ 20%. Și această cifră se regăsește și într-un studiu care a fost prezentat uh, în urmă cu câteva săptămâni, consolidarea cooperării. Asta am încercat în cadrul instrumentului actual să implementăm acest tip de activități și uh, implementarea, recunoaștem, a fost uh, uneori dificilă din cauza unor uh, obstacole juridice sau practici pe care le-am stabilit. Suntem de acord cu transferul de bune experiențe pe care aceste țări le au. Credem că am putea încuraja această cooperare sud-sud pentru a ajuta țările cu mai puțin succes din regiune. Și, bineînțeles, există o trimitere clară la cooperarea tripartită pe principiile generale ale regulamentului. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul Comisiei. Mulțumesc. După cum vedeți, sunt aici pentru prima oară. Am luat uh, notă de toate elementele ridicate. Uh, puteți să-mi spuneți pe numele mic ca să nu vă mai chinuiți cu numele de familie. Uh, vreau să-i mulțumesc domnului Cortez în persoană pentru că am citit raportul și sunt foarte impresionată de el ne place să vedem mai mult bun simț aici. Bineînțeles, nu e de datoria noastră să avem un aviz pe marginea acestui raport, dar beneficiem de concluziile sale. Și ne bucură să vedem că vorbiți despre implicații și despre modul în care acesta se aplică în viața reală. Nu avem niciun element cu care să nu fim de acord în, în raport. Uh, dar Comisia n-ar fi fost credibilă dacă ar fi spus uh, mergem pe calea bătătorită. Pentru că vorbim de lucruri pe care le făceam de 15 ani și continuăm să le facem în continuare cu aceiași omologi și vedem că mm, problemele rămân în continuare și uh, nivelul de sărăcie este același. Deci încercăm să ne repoziționăm în acest context în special din cauza crizei economice care a afectat uh, lumea la nivel global și cred că e bine să spunem, haideți să fim sinceri cu noi înșine, haideți să vedem cum putem să rezolvăm problema și care sunt principalele elemente pe care trebuie să le vizăm. Suntem sensibili la uh, specificul continentului și nu ai avea aceleași probleme de securitate sau insecuritate în alte părți cum există în America Latină. O să mă refer și la elementele, observațiile interesante ale doamnei Keller. Când vorbim despre siguranță și securitate, ați vorbit despre justiție și despre lipsa pedepselor. Asta intră în domeniul securității, deci vorbim tocmai despre construirea sistemului juridic, despre siguranța cetățenilor, nu vorbim neapărat despre construirea de penitenciare, nu cred că ne interesează asta. Deci credem că alți parteneri din regiune pot să se ocupe de asta și cred, credem că tocmai aici ar trebui să adăugăm valoare, să avem o plus valoare nu vreau să subminez importanța acestei securități soft, dar ne uităm, spre exemplu, la El Salvador. În El Salvador, părinții trebuie să-și ducă copiii la scoată din cauza faptului că rata abandonului școlar este foarte mare și problema nu este problema nu este că nu avem profesori sau manuale, ci că părinților le este teamă să-și trimită copiii la școală. Deci nu putem ignora realitățile și trebuie să căutăm o cale de a coopera cu partenerii noștri și să fim conștienți de uh, ceea ce putem face. Căutăm noi căi de a intra în lumea în curs de dezvoltare. Ați vorbit de, despre noul nostru instrument facilitatea de investiții pentru America Latină. Nevoia de investiții este uriașă și cum putem să atragem investițiile? Nu pot să atingi obiectivele doar cu granturi și trebuie să vedem cum putem să uh, combinăm aceste granturi cu uh, împrumuturi de dezvoltare sau cu investiții. La un moment dat uh, tuturor le plăceau să construiască uh, drumuri. Da, stai și te întrebi, la ce trebuie un drum în mijlocul Botswanei care nu duce nicăieri? Pentru că e foarte simplu, pentru că poți să-l filmezi, să-l dai la televizor și să spui, uite aici se duc banii noștri. Deci nu mai este uh, interes din partea noastră prin fondurile noastre de cooperare pentru construirea de drumuri. Uh, bine, în mod clar avem nevoie de infrastructuri, dar poate nu avem nevoie de infrastructuri la acest nivel. Accesul la drumurile secundare pentru dezvoltare rurală, spre exemplu, acesta e un, un lucru pe care trebuie să-l facem. Și pentru că finanțarea nu crește, trebuie să găsim alte căi. Este ușor? Nu. Construim mor de vânt în Mexic. Unde o facem? Bineînțeles, există amerindieni uh, care locuiesc acum, intrăm în dezbatere cu ei, bineînțeles trebuie să-i consultăm. E ușor? Nu. Trebuie să ne reconciliem întotdeauna și să vedem uh, care este soluția. Avem 125 de milioane de euro alocate pentru această eh, facilitate de investiții și avem, am atras deja investiții de 5 miliarde. Deci mie mi se pare că facem treabă bună și cred că ar fi bine să avem mare grijă atunci când intrăm în subiectul eh, energiei regenerabile și eh, aceste și probleme de acest gen. Dacă vă plictisesc, vă rog să mă opriți. Trecând acum mai departe, aș dori să-i mulțumesc domnului Gerens pentru intervenția domniei sale, pentru că cred că sprijiniți uh, ideea noastră. Trebuie să fim credibili, trebuie să uh, avem credibilitate, trebuie să căutăm căi diferite de a ne implica. Spre exemplu, țara mea preferată, Columbia, e o țară foarte dificilă, Există probleme de drepturile omului, există prezența Crucii Roșii, avem lucrătorii noștri din domeniul drepturilor omului acolo, dar am avea credibilitate dacă am oferit doar sprijin bugetar. Nu cred că ar trebui să lucrăm mai mult cu societatea civilă, pentru că astfel n-am mai avea nevoie de atâția bani. Trebuie să trecem prin programele bilaterale. Cred că putem găsi căi diferite de a rezolva problema și de a aloca fonduri specifice pentru țările pe care le-ați menționat în comunitatea anzilor pentru a continua să, eforturile de uh, pace. Uh, ajung la punctul de vedere al tehnicianului. Da, sunt de acord că trebuie să ne retragem treptat. Când uh, domnul comisar Piebalgs s-a întâlnit cu președintele Santos, chiar domnia sa a spus că suntem uh, pregătiți să mergem mai departe, dar vă rugăm să mai stați cu noi uh, câțiva ani și apoi ne descurcăm singuri. Deci simplul uh, mod de lucru al uh, Comisiei înseamnă că mai avem fonduri pe care le putem oferi pentru consolidarea sistemului juridic, pentru abolirea sistemului de fapte nepedepsite și așa mai departe. Deci nu ne facem bagajele și plecăm pur și simplu. Așa cum a spus și Serviciul de Acțiune Externă, avem în vedere noi căi de lucru. Ceea ce propune Comisia și de depinde de dumneavoastră să discutați, să discutați aceste lucruri când veți discuta despre uh, cadrul financiar uh, multianual. Este foarte clar că necesitățile există. Ați menționat inegalitatea și este uluitor să vedem că țările cele cu, țara cu cea mai mare, cel mai mare nivel de egalitate Uruguayul este plină Știm cu toții cât de uh, ușor este să vorbim despre probleme fiscale, despre uh, taxare și așa mai departe. Vom continua, cum spuneam, să ne consultăm cu miniștrii din țările în curs de dezvoltare pentru a vedea tocmai cum reușim să găsim o soluție la aceste probleme. Suntem la curent cu uh, provocările și apreciem toate ideile care au fost uh, avansate de domniile voastre. Am notat tot ce s-a spus și vă asigur că vom incorpora aceste idei. Ieri uh, am discutat cu omologii noștri din Spania și Comisia a discutat de asemenea și cu omologii din Germania pe teren pentru a vedea cum putem restructura abordarea, cum putem include și IMM-urile și în ce măsură creșterea economică poate să asigure problemele sociale, să rezolve problemele sociale menționate. Vom încerca să le luăm pe toate în calcul atunci când vom avea o nouă abordare pentru America Latină. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Este una din cele mai bune prezentări din partea Comisiei din ultima vreme. Ați fost foarte uh, la obiect în ceea ce privește țelurile programului. Mai dorește cineva să intervină? Ricardo. Ricardo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă mulțumesc uh, tuturor pentru comentariile făcute în această dimineață și uh, cu privire la um, acord, dar și cu privire la raportul nostru. Acest raport uh, reprezintă o sumă a activităților uh, uh, tuturor părților implicate, ONG-uri, programul de dezvoltare al Națiunilor Unite și multe alte părți interesate. Este un prim proiect de, ra- de raport și aș vrea să le mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. Cred că este vorba de un raport uh, făcut în echipă și de aceea doresc să le mulțumesc tuturor colegilor pentru că au contribuit cu expertiza lor din regiune. Este un raport foarte important și uh, de aceea mă bucur că ați contribuit cu toții în acest moment strategic al istoriei noastre. Avem uh, un program puternic, cu vizibilitate ridicată care ne va permite să ne îmbunătățim cooperarea cu aceste țări în acest moment uh, al istoriei. Aș vrea să-i spun și domnului uh, Gheorenț că la punctul 10 se vorbește despre finanțarea uh, unora dintre programe. Am vorbit de asemenea despre cofinanțarea unor programe și așa intenționăm să lucrăm de acum înainte. Doamna Keller, împărtășesc aproape în totalitate punctele dumneavoastră de vedere. La fel și, sunt de acord și cu ceea ce spunea domnul Fesas. Aș vrea să revin la ideea cofinanțării, pentru că este un subiect foarte important. Acum uh, aș vrea să fac câteva comentarii uh, cu privire la intervenția Comisiei. În primul rând, uh, securitate și trafic de droguri. Tocmai venim de la o întâlnire la nivel înalt, de la un seminar pe care l-am avut în Mexic pe această temă. Am discutat acolo despre problema traficului de droguri și am ajuns la concluzia că mai sunt încă foarte multe de făcut. Uh, sunt uh, sigur că această comisie nu se poate ocupa direct de această chestiune, însă este important uh, să fim atenți la această problemă din regiune, să colaborăm cu sistemul judiciar, astfel încât să putem uh, combate traficul de droguri. Facem asta deja de mai mulți ani, dar trebuie să ne continuăm eforturile. Trebuie să întărim uh, cooperarea între sistemul judiciar din Europa și sistemul din America Latină. Însă acest uh, cadru de cooperare este puțin depășit și ar trebui să-l actualizăm. Și asta are legătură direct cu ceea ce spunea doamna Keller. Cred că Uniunea Europeană ar putea să contribuie cu soluții la această problemă. Așa cum uh, spuneam, uh, vom continua împreună cu DigiDevco și cu Serviciul European de Acțiune Externă uh, să colaborăm astfel încât să putem să ne retragem treptat cooperarea și, mă rog, sprijinul din regiune. Noi am obținut până acum rezultate, însă nu putem să părăsim zona um, peste noapte. Nu putem să părăsim aceste zone, aceste țări, în special Ecuador, Peru și Columbia, care au rezultate foarte bune. Dacă ar fi să plecăm, cred că am face o îngrabă și am lăsat în spate foarte multă muncă și am lăsat aceste țări din regiune într-o situație de slăbiciune. Este vorba despre țări care cresc economic în momentul de față și care sunt conștiente de situația actuală în domeniul justiției, în domeniul politicii sociale, uh, sunt conștiente că există probleme cu inegalitățile din educație. dar oricum nu putem să plecăm de acolo fără să ne încheiem uh, socotelile. Am obținut uh, și câteva rezultate bune și Uniunea Europeană a dat dovadă de o bună cooperare în relațiile cu America Latină. Uniunea Europeană în calitate de donator uh, trebuie să continue să participe la um, cooperarea sud-sud, dar și la cooperarea uh, tripartită. Ar trebui să avem această perioadă de tranziție de patru ani, dar să continuăm să lucrăm acolo și după această perioadă. Uh, iar în câțiva ani vom ști mai bine exact ce sistem de cooperare trebuie să avem cu această regiune. Mai sunt foarte multe de făcut împreună și putem să o facem. Într-un context de criză financiară, nu știm exact uh, ce ne rezervă viitorul în această regiune, dar trebuie să ne continuăm cooperarea. Așa că vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și pentru contribuțiile dumneavoastră la acest raport. Aștept cu interes să ne continuăm uh, colaborarea astfel încât să um, avem un raport final care să reunească ideile și opiniile tuturor părților interesate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cortes Lastra. Înainte de a încheia această discuție, aș vrea să vă spun că discuția noastră din această dimineață este una foarte importantă Uh, iar uh, ceea ce se discută în această um, comisie trebuie să fie uh, Uh, luat în considerare în negocierile cu privire la uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Va exista o echipă specială responsabilă de aceste negocieri și probabil va trebui să colaborați îndeaproape cu această echipă, astfel încât prioritățile identificate de dumneavoastră în raport să fie preluate de către negociatori atunci când vor discuta cu Comisia și cu Serviciul European de Acțiune Externă privind implementarea instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Termenul de depunere a amendamentelor este 19 martie, iar votul va avea loc pe 24. Aș vrea acum să vă spun, să vă menționez o chestiune tehnică. În versiunea în engleză ICD trebuie să fie înlocuit cu DCI și această modificare se va face în plenară. Următorul punct de pe ordinea de zi este rolul parlamentelor în implementarea programului de acțiune pentru țările cel mai puțin dezvoltate pentru deceniul 2011-2020. Avem uh, un schimb de opinii cu reprezentanții Uniunii Interparlamentare. Îmi face o deosebită plăcere să-i urez bun venit doamnei Nora Babic de la Uniunea Interparlamentară și ca urmare a celei de-a patra conferințe a Națiunilor Unite pentru țările cel mai puțin uh, dezvoltate și delegația din mai anul trecut la Istanbul. Am avut uh, plăcerea să conduc această delegație. Doamna Babic uh, este unul dintre cei doi uh, ofițeri care se ocupă de programele de construcție instituțională. În această calitate coordonează programe pentru întărirea democrației parlamentare, inclusiv în țările cel mai puțin dezvoltate, pentru a crește puterea de examinare și de control a guvernelor asupra acestor țări și a modului în care își cheltuiesc fondurile. După cum știți, Națiunile Unite au au fost uh, implicate în uh, promovarea cooperării cu cele mai sărace 40 uh, de țări care sunt foarte vulnerabile aceste țări au un venit pe cap de locuitor foarte mic, o dezvoltare a dotărilor foarte mică și au suferit foarte mult de pe urma șocurilor externe, inclusiv schimbări climatice. Din 1981, Națiunile Unite au derulat patru programe de acțiune pentru aceste țări cel mai puțin dezvoltate. care au mobilizat sprijin global pentru dezvoltarea socioeconomică. Anul trecut, uh, conferința uh, ONU a evaluat rezultatele programului de la Bruxelles, de ac- programului de acțiune de la Bruxelles pe 10 ani și a adoptat un nou plan de acțiune pentru a identifica noile obstacole, oportunități și provocări pentru aceste țări și pentru donatorii internaționali. Apoi au existat uh, trei uh, conferințe paralele la Istanbul uh, pentru sectorul privat, pentru sectorul ONG-urilor și sectorul public. Înainte de a da cuvântul invitaților, vă reamintesc că de la a treia reuniune care a avut loc la Bruxelles în 2001, înaltul reprezentant al ONU pentru aceste țări a instituit un parteneriat fructuos pentru a promova implementarea planului de acțiune de la Bruxelles în special în ceea ce privește buna guvernanță și construirea de capacități. De asemenea, au fost implicați activ în procesul de pregătire a conferinței de la Istanbul. Uh, IPU, uh, Uniunea Interparlamentară, a organizat această conferință de la Istanbul, la care am participat și eu. A fost o întâlnire cu adevărat impresionantă, care a avut o contribuție importantă în întărirea cooperării inter interparlamentare pentru a facilita monitorizarea și implementarea noului program de acțiune pentru țările cel mai puțin dezvoltate în perioada 2011-2020. Bineînțeles, Parlamentul European trebuie să fie ă, implicat în totalitate în implementarea și urmărirea programului de acțiune de la Istanbul. Îi dau acum cuvântul doamnei Babic. Yeah. Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Mă bucur să fiu astăzi aici, să reprezint această Uniune Interparlamentară uh, și apreciez această invitație, precum și oportunitatea de a avea un schimb de opinii cu dumneavoastră în ceea ce privește promovarea contribuțiilor parlamentare uh, la uh, implementarea planurilor de acțiune. Cooperarea parlamentară a început acum trei ani și scopul a fost uh, simplu, să ne asigurăm că comunitatea internațională uh, poate să organizeze o nouă conferință pentru țările cel mai puțin de, uh, dezvoltate și că la această conferință vocile parlamentarilor vor fi ascultate. La, acum trei ani, la rezultatul acestei conferințe nu s-a menționat nimic despre parlamentari. În ultimii ani, parlamentele au fost considerate ca fiind marginale pentru implementarea angajamentelor luate la Bruxelles. Acest scop însă a fost atins. Program, programul de acțiune se referă la rolul parlamentelor în dezbaterea și monitorizarea planurilor de acțiune și a politicilor de acțiune și în susținerea parlamentării, a, uh, participării, a transparenței și a răspunderii. Datorită parlamentarilor care s-au implicat uh, în parlamentele naționale, procesul a reușit. Dacă ne implicăm, nu văd de ce uh, nu putem uh, să stabilim o nouă traiectorie pentru aceste state. Dacă parlamentele și statele ascultă oamenii cu atenție și consideră că toți sunt egali în fața legii, indiferent de statutul social, uh, gen sau bogăție, cu toți ar putea să fie implicați în luarea deciziilor și atunci avem și noi o șansă. Problema legată de dezvoltare este una politică, nu una economică. Aceste state uh, au 800, 80 uh, de uh, milioane de locuitori, uh, țări bogate uh, din perspectiva resurselor naturale, însă uh, e de înțeles uh, mai întâi cine ce face pentru cine anume trebuie să luăm parte la masa discuțiilor unde se iau uh, deciziile. Asta înseamnă la nivel uh, intern, la nivelul cabinetelor guvernamentale și în uh, parlamente, la nivelul G20 sau al instituțiilor financiare. Există foarte multe exemple ale acestei realități și exemple de posibile remedii. Dați-mi voie să vă ofer câteva posibilități. Oare dorim să sărim peste progresul economic al acestor state? Haideți să dăm statelor acestora posibilitatea să se asigure că femeile pot participa participa în mod egal la politică, uh, în agricultură, la toate nivelurile politice și așa mai departe. Haideți să ne gândim puțin uh, că IMM-urile ar putea funcționa mai bine pentru că oferă locuri de muncă și salarii decente. Uh, am putea să intervenim în uh, acordarea unei licențe de funcționare a unei afaceri sau în înființarea unui sindicat. Haideți să ne asigurăm că drepturile de exploatare ale resurselor naturale nu sunt urmarea unor acorduri corupte și haideți să susținem programele sociale. Oare ne dorim ca oamenii să investească în afacerilor sau în educația copiilor fără să se teamă că totul ar putea să se ducă uh, de râpă pentru că uh, ar putea apărea din nou un conflict, haideți să ne consolidăm uh, instituțiile noastre politice. Asta înseamnă partenerii politici și sisteme electorale și asta înseamnă că parlamentele, locul unde interesele opuse pot fi reconciliate, sunt susținute. Oare chiar dorim ca ajutorul nostru să nu fie folosit prost și să ajungă exact la beneficiari? Atunci haideți să ne asigurăm că orice ajutor uh, este analizat uh, prin examinare parlamentară uh, în țările receptor și în țările donator. Uh, din nou, haideți să nu uh, neglijăm uh, provocările economice. Problemele economice însă se leagă și de reprezentare, incluziune și responsabilitate. Oricum am imagina situația, parlamentele au rolul de a adopta legi și de a reprezenta oamenii în regimea lor. Problema guvernanței se pune în toate întâlnirile acestei organizații interparlamentare. Guvernanța este de asemenea în inima mesajului parlamentar înaintat de membrii noștri la conferința conferința a patra de la Istanbul. Mesajul este că parlamentele trebuie să își susțină angajamentele luate. Printre altele, se solicită parlamentelor în aceste state și în altele să-și revizuiască propriile procese instituționale pentru a putea lua în considerare angajamentele organizației noastre la nivelul deciziilor politice. Mesajul sublinează clar că uh, rezultatul uh, asupra acestor state depinde mult de parteneriatele între toți actorii implicați. Depinde până la urmă de aceste state să-și mobilizeze resursele, uh, câtă vreme Comunitatea Internațională face propria sa treabă pentru a oferi ajutor, uh, pentru a oferi investiții străine și așa mai departe. Dacă tot luăm loc la această masă, atunci trebuie să ne uh, îndreptăm atenția spre uh, parlamente și spre implementare. Uh, evident, cadrul nostru nu este perfect, însă include toate obiectivele și stabilește un demers clar pentru toți în următorii 10 ani. Până la urmă, obiectivul nostru este să facem planuri și strategii care să fie luate în considerare încă de la începutul procesului politic, în procesul de luare a deciziilor. Acum, 10 ani am finalizat un uh, proiect uh, pentru uh, IPOA care s-a axat doar pe parlamente. Acest proiect se bazează pe o cooperare strânsă cu biroul înaltului reprezentant. Și aici aș dori să intervin cu prezentarea proiectului în sine. In its broad outline, our plan aims to make Planul nostru vizează să ia în considerare uh, munca parlamentelor prin comisiile de specialitate pentru a analiza clar politicile pe care le gândim uh, noi. Ne gândim aici și la uh, implementarea planurilor de către guverne. Nu există raportare uh, regulată din partea guvernului în ceea ce privește evoluția acordurilor de uh, parteneriat și când se întâmplă asta, totuși lucrurile sunt uh, adesea trecute cu vederea. Scopurile pe termen lung ale uh, proiectului presupun sensibilizarea la uh, modul de gândire colectiv, uh, implicarea uh, parlamentelor și uh, informarea acestora, precum și consolidarea parlamentelor uh, din aceste state. Pe termen uh, scurt, uh, obiectivele proiectului sunt uh, următoarele. Să analizăm pe termen lung și durabil posibilitatea de informare cu privire la strategiile de dezvoltare și cu privire la abordările acestor state în cadrul structurilor și mecanismelor internaționale. Încercăm să extindem rețeaua existentă de puncte focale parlamentare stabilite exact pentru sarcina de a analiza procesul țărilor LDC și evoluția evoluția acestora. Una dintre sarcini ar fi să lucrăm cu colegii din aceste parlamente pentru a evalua capacitățile instituționale existente. Uh, ne-am gândit să uh, integrăm IPOA uh, în procesele legislative din aceste state. Ne dorim ca fiecare Parlament Național să adopte un plan clar de acțiune care să sublinieze fiecare pas în ceea ce privește implementarea IPOA un plan de acțiune model a fost uh, elaborat și pus, la, uh, pus în funcțiune de parlamentele care uh, s-au întâlnit la forumul parlamentar de anul trecut din mai și totul apare în documentele pe care le aveți. Nu. Am stabilit și activitățile de proiect, nu voi intra în detalii, însă dacă le doriți, vi le voi furniza. Uh, aceste activități uh, încep să susțină și activitățile de sensibilizare uh, cu privire la IPOA în parlamentele naționale și asta pentru a stimula parlamentarii să lucreze cu noi. În octombrie am avut o informare majoră pentru uh, parlamentari de la conferința de la Istanbul, prima primul asemenea eveniment, pentru a putea să sensibilizăm cu privire la mesajele care trebuie transmise în parlamentele lor naționale. Am profitat în octombrie de ocazia de a introduce niște orientări parlamentarilor uh, care să uh, se axeze pe uh, IPO. Am analizat beneficiile um, care ar putea decurge de pe urma unei astfel de cooperări am dezvoltat și un formular de feedback anual pe care l-ar putea completa parlamentarii pentru a putea monitoriza noi mai bine implicarea parlamentarilor în IPOA. Cum vor fi aceste acțiuni durabile pe termen uh, lung? E bine, sperăm că parlamentele vor uh, internaliza și instituționaliza mecanismele de uh, follow-up regulat. Și mai important, uh, credem că ar trebui să se implice în agendele de dezvoltare în general. ținem să avem un dialog continuu cu uh, parlamentele pentru a putea monitoriza evoluțiile. Există 35 parlamente LDC care sunt uh, parte uh, din IPU în acest moment și pot să spun că cel puțin de două ori pe an avem ocazia să ne întâlnim cu ele. Mm, programele noastre sunt susținute de parteneri regionali în aceste state și la nivel național prin intermediul societății civile și prin intermediul ministerilor care uh, lucrează cu uh, IPU la nivel uh, național. Cât privește parteneriatele strategice, vom lucra de aproape cu biroul înaltului reprezentant uh, pentru statele cele mai puțin dezvoltate, cu care uh, IPU a lucrat uh, în ultimii ani și împreună cu care am creat o relație chiar mai puternică vis-a-vis -vis de forumul statelor mai puțin dezvoltate. Declarația politică a acestui birou subliniază importanța rolului Parlamentului, rol care nu a existat în trecut. Acum, ce se întâmplă cu partenerii noștri din aceste state și din uh, state care nu sunt uh, LDC? E bine, uh, am dorit să lucrăm și cu aceștia pentru a căpăta o dimensiune globală. Există un sistem de puncte focale în aceste state LDC, care actualmente include uh, puncte focale pentru ministere, pentru ONU uh, și noi uh, la IPU am creat un mecanism de puncte focale parlamentare pentru ca la nivel național toate aceste trei organisme să poată să se întâlnească, să discută și să gândească punerea în aplicare a acțiunilor din cadrul IPOA colaborarea cu societatea civilă și cu ONU uh, ar putea să acopere lipsa informațiilor uh, care uh, adesea este o problemă. Am adăugat aici o afirmație a unul dintre membrilor, a unul unii dintre membrii fondatori ai uh, uh, IPU și anume uh, că lumea este făcută din utopiile îndeplinite, utopiile zilei de azi sunt realitatea zilei de mâine. În această formulare putem regăsi practic esența beneficiilor pe care le poate aduce o cooperare parlamentară. Mulțumesc! Presentation. Um, Domnule președinte, nu știu dacă doamna Bebec știe că în cadrul Parlamentului nostru avem uh, un birou pentru promovarea uh, democrației parlamentare, numit OPPD, condus de domnul Tim și deși nu cred că este nimeni din partea UPPD aici în sală, și nu înțeleg chiar de ce nu sunt în sală pentru că ar trebui să fie aici, cred că ați uh, putea uh, lua legătura cu colegii noștri din cadrul OPPD dacă, de, dacă n-ați făcut asta până acum. Sunteți de acord cu asta? Nu am luat legătura cu ei în legătură cu acest subiect, dar mă voi întâlni cu ei imediat după ce se va încheia acest uh, schimb de opinii cu dumneavoastră, dar evident pot să aduc în discuție această uh, problemă, evident. Uh, domnul Casmari are cuvântul acum. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc uh, oaspetelui nostru pentru această prezentare. E foarte important pentru comisia noastră să se asigure că parlamentarii uh, din statele LDC sunt uh, implicați. Acest aspect este crucial. Am văzut cât de important uh, este să existe o organizație parlamentară, o adunare parlamentară cu aceste state. În ceea ce privește statele uh, dezvoltate, ei bine, uh, Uniunea Interparlamentară uh, are o serie foarte vastă de activități de care se ocupă. În uh, Polonia pot să spun că contactul se realizează prin intermediul unor grupuri uh, la nivel uh, bilateral. Aș putea însă să uh, îi întreb pe parlamentarii din Polonia uh, dacă știu ce înseamnă uh, LDC. Probabil că mulți dintre aceștia chiar nu înțeleg conceptul țărilor celor mai puțin dezvoltate și nu știu cum funcționează lucrurile în practică. Dacă ne gândim puțin la ajutorul de dezvoltare pol- polonez, o mică parte din acesta se îndreaptă spre statele cel mai puțin dezvoltate. Probabil undeva pe la sută. Cred că parlamentarii care uh, nu cunosc nevoile LDC și care nu înțeleg care sunt obiectivele lor de dezvoltare, nu sunt pur și simplu capabili să îmbunătățească procentul din ajutorul de național care merge spre îndeplinirea acestor obiective. Cred că trebuie să uh, îmbunătățim cunoștințele parlamentarilor mai întâi pentru ca lucrurile să se îmbunătățească. Mulțumesc. Doamna Keller are cuvântul. Mulțumesc! Aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare. Într-adevăr, ar trebui să ne gândim ce am putea face noi pentru a uh, implementa agenda de la Istanbul. Însă, din păcate, cred că noi, în Parlamentul European, avem anumite uh, limite. De exemplu, atunci când ne gândim la banii uh, care sunt folosiți pentru aceste state din Fondul European de Dezvoltare. Însă, cred că putem să facem totuși câteva lucruri care contează. Dincolo de ceea ce ați spus dumneavoastră, aș dori să ridic două chestiuni în discuție și anume um, ajutorul pe Uh, influențarea politicilor de dezvoltare. Aici am putea să intervenim. Uh, dacă vorbim despre reformarea uh, politicii agricole sau politicii de pescuit, cel puțin ne putem asigura că aceste politici sunt coerente cu obiectivele noastre de dezvoltare și cu agenda de la Istanbul. Putem să ne asigurăm că ne ocupăm de asta mai întâi în cadrul Comisiei DEVE, pentru că de aici putem începe să transmitem informații. Astfel am putea eventual să susținem obiectivele de dezvoltare ale statelor LDC. Această sarcină nu este ușoară, așa cum am văzut și în trecut, însă totuși e ceva uh, ce ar trebui să apară ca prioritate pe agendele noastre, pentru că chiar așa am putea să uh, realizăm o mică diferență. Apoi, în ceea ce privește guvernele noastre și uh, Comisia, e bine am putea să susținem pe lângă aceste organisme obiectivele de dezvoltare pentru a ne asigura că aceste foruri fac exact ceea ce au uh, promis. În ceea ce privește eficiența ajutorului uh, în general, la jumătatea acestui an, uh, ar trebui să Uh, ne implicăm deja în uh, angajamentele asumate pentru eficiența ajutoarelor și uh, e clar că trebuie să urmăm această agendă de la Istanbul, trebuie să ne asigurăm că guvernele își respectă promisiunile, la fel și Comisia și adesea nu este ușor să facem acest lucru pentru că uneori nu ni se spun anumite chestiuni, nu putem fi noi peste tot, însă clar aceasta este o chestiune esențială pentru activitatea parlamentară parlamentară și aici chiar putem să uh, ne aducem uh, contribuția Parlamentului European și mă gândesc că vom și reuși. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! Mai sunt și alte solicitări de intervenție. Doamna Catalan, din partea Comisiei. Domnul Catalan. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă din partea reprezentantului Uniunii Interparlamentare și ne bucură faptul că IPU conștientizează uh, parlamentele naționale de agenda de la Istanbul și ne pune la dispoziție un raport în ceea ce privește implementarea sa. Uh, Uniunea Europeană este dedicată acestor țări în curs de dezvoltare și este hotărâtă să le, aj- să le ajute să se dezvolte și să uh, îndeplinească obiectivele stabilite în agenda de la Istanbul. Cel mai uh, important uh, este că până în 2020 aceste țări ar trebui să îndeplinească obiectivele stabilite prin programul de acțiune. Este foarte clar că aceste țări ar trebui să se ocupe ele însele de propria dezvoltare, dar Uniunea Europeană este hotărâtă să joace un rol activ. Suntem de asemenea hotărâți să facem tot posibilul pentru a contribui la implementarea cuprinzătoare a acestui program de acțiune din Istanbul și acest lucru se poate face prin luarea în calcul a programelor uh, bilaterale cu uh, țările în curs de dezvoltare și țările cele mai puțin dezvoltate. Vă vom ține la curent cu uh, implementarea acestor programe. Vă mulțumesc foarte mult! O să-i dau cuvântul lui Gay Mitchell pentru că dorește să spună ceva. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru prezentare. Vreau doar să spun un lucru care trebuie spus. Cred că este important să ne întâlnim cu parlamentari din alte țări, în special cu parlamentari din țările uh, cele mai puțin dezvoltate, dar și cu cele din curs de dezvoltare, pentru că atunci când te întâlnești cu ei, uh, îți dai seama că de obicei nu au informații fundamentale. Uneori și noi avem senzația că nu avem uh, informațiile fundamentale, dar când vezi ce se întâmplă acolo, e dezastru. Apoi, am uh, făcut un raport uh, cu un coleg din Africa și acel coleg nu avea pe nimeni să-l ajute. Deci sunt lucruri fundamentale pe care nu le înțelegem până când nu mergem în vizită sau nu ne întâlnim cu ei. Pentru că astfel avem și, am avea și resurse pe care le-am putea pune la dispoziția lor. Cred că una dintre probleme este că nu avem uh, stimulentul de a călători tot timpul. Pentru că uneori uh, reprezentanților li se cere să se ducă în, în zone care nu sunt foarte atrăgătoare. I-au trimis la Kinshasa, spre exemplu. Deci, ideea atunci când uh, parlamentarii se întâlnesc cu alți parlamentari, asta nu înseamnă că se duc acolo pentru distracție și ar trebui să dispară această idee. Cred că este nevoie de o cooperare structurată interparlamentară. Eu nici nu cred că am, mi-am folosit uh, bugetul pentru călătorii externe până acum, dar mi-ar plăcea să pot merge în locuri de unde am ce învăța, unde am cu ce să contribui. Mai ales atunci când uh, ne gândim la realitățile din teren. Așa, spre exemplu, uh, problemele femeilor, așa cum s-a menționat în prezentare. Deci, cred că ar trebui să avem un rol proactiv și de educație pentru a-i educa pe cei din uh, lumea uh, mai puțin dezvoltată în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Da, este extrem de important. Eu am uh, legături am un asistent pe care l-am trimis la, într-un parlament african unde uh, îi uh, pregătește și formează pe asistenții de acolo. Deci există lucruri din acestea mărunte, amănunte pe care le putem face. Ricardo. Da, domnule președinte, vreau doar foarte pe scurt să încerc să Vă spun cam care ar fi uh, sentimentul general în uh, cadrul comisiei noastre. În general, cooperarea Uniunii Interparlamentare este un lucru pe care trebuie să-l facem în mod regulat. Nu putem să avem o prezentare și atât. Trebuie să fim ținuți mereu la curent cu ce se întâmplă și să vedem ce s-a făcut până acum și de ce nu am putut până acum să ajutăm uh, o anumită țară într-un anumit mod, ce ne împiedică să facem exact ceea ce trebuie să facem. Deci avem nevoie de această legătură stabilă și continuă cu uh, Uniunea Interparlamentară și trebuie să profităm de aceste călătorii pentru a ne întâlni cu alți deputați, pentru a vedea cum putem să lucrăm cel mai bine împreună și aceasta ar trebui să fie o prioritate a activității noastre în această comisie, să avem tot timpul, să ținem tot timpul legătura cu Uniunea Interparlamentară pentru a ști ce se întâmplă și ce putem face pentru a-i ajuta. Dacă îmi dați voie din uh, partea președintelui, dacă vorbim despre adunarea parlamentară pentru țările ACP, cea mai mare valoare este că facem schimb de informații, dar repet, ar trebui să fie vorba de parlamentar care să se ocupe de probleme parlamentare. Ar trebui să avem un atelier de lucru, spre exemplu, pentru a lucra împreună pe probleme parlamentare. Să organizăm dezbateri sau comisii sau sesiuni uh, fictive în care să putem uh, dezbate, să putem stabili un model. Mai sunt și alte observații? Mulțumesc foarte mult, doamnă Babic, pentru această prezentare foarte bună. Doriți să mai spuneți ceva? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și le mulțumesc tuturor deputaților pentru primirea călduroasă pe care am făcut-o și pentru uh, observațiile foarte interesante uh, pentru prezentarea mea. Noi suntem uh, Organizația Mondială a Parlamentelor, dar uh, suntem o organizație foarte mică, avem un secretariat de 14 oameni, deci nu putem face foarte multe. Uh, în ceea ce privește observația domnului Cazmarec, într-adevăr, da, conștient, încercăm să conștientizăm oamenii cât mai mult cu putință, dar uh, există uneori impedimente în calea acestei uh, idei. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră că este nevoie ca această problemă a țărilor cel mai puțin dezvoltate să rămână o prioritate și problema pe care am văzut-o în cadrul programului de acțiune Bruxelles este că țările uh, după aceea nu mai acordă ajutorul așa cum au promis. Deci, până și nu doar uh, executivul, ci și uh, parlamentele au cerut uh, puncte de contact din partea parlamentelor din uh, LDC-uri, dar nu am primit decât uh, unul sau două. Deci lucrăm continuu la acest lucru și este o mare provocare pentru noi. Doamna Keller, mi-a plăcut foarte mult ceea ce ați spus și m-ar bucura ca Parlamentul să analizeze mai atent politicile de dezvoltare pentru a se asigura că uh, sunt în conformitate cu programul de acțiune al nostru. Înțeleg perfect ce ați spus legat de importanța controlului și supravegherii. Uh, am văzut, uh, am ascultat schimbul de idei pe care l-ați avut ieri cu doamna Ashton și uneori, într-adevăr, punctul de vedere al Parlamentului nu este luat în uh, calcul. Uh, și dacă Parlamentul European are această senzație, vă imaginați uh, cum uh, ne simțim noi din această organizație. Uneori avem senzația că pur și simplu punem ștampila și atât, nu ne ascultă nimeni. În ceea ce privește discrepanțele de capacitate uh, menționate de domnul Mitchell, în special în țările cel mai puțin dezvoltate, aceste diferențe nu permit Parlamentului să funcționeze așa cum trebuie. Uneori nu au um, personalul necesar și unul din parlamentele cu care colaborăm foarte des este cel din uh, Sierra Leone. Uh, Sierra Leone și acest parlament are 124 de angajați. Deci Uh, foarte clar, niciunul dintre deputați nu are asistenți care să-i ajute. De-abia dacă au conexiune internet, deci uh, nici măcar nu au acces la informația pe care, de care au nevoie. Apropo de interacțiunile uh, obișnuite, da, într-adevăr, noi avem întâlniri uh, în mod regulat și cooperare cu Parlamentul European în domeniul comerțului am putea organiza în comun um, întâlnirile pe marginea comerțului la OMC. Deci, Parlamentul și Uniunea Interparlamentară lucrează, colaborează strâns și ne-ar plăcea să colaborăm mai strâns și cu dumneavoastră. Uh, Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o pentru a face un schimb de informații, pentru că mie mi s-a părut extrem de interesant și sper că acest lucru să continue. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Babic. Uh, runda de la Doha ar fi trebuit să fie o rundă de dezvoltare și ar trebui să colaborăm strâns tocmai pe problemele de dezvoltare atunci când uh, vorbim și despre comerț. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la un subiect foarte important, atât de important încât nu știu dacă n-ar trebui să-i dăm mai multe minute. Uh, vorbim despre viitorul politicii UE în domeniul dezvoltării. Și vom discuta, nu vom avea un document pe marginea căruia să discutăm, este o primă discuție și domnul Gheorens, care Uh, este un expert, uh, se ocupă de acest subiect, așa încât toată lumea poate să-și spună părerea. Ce credem despre această viitoare uh, politică în domeniul dezvoltării? Și știu că avem și reprezentantul comisiei aici, așa încât dacă doriți să demarați dumneavoastră discuția, eu vreau doar să spun că propunerea noastră este să avem o nouă uh, politică de, în domeniul dezvoltării și să avem uh, în cadrul noului uh, cadru financiar multianual din 2015-2020. Această dezbatere, care nu este pe marginea unui document, va fi un punct de plecare pentru lucrările noastre, pentru următorul raport pe care îl va, îl va face domnul Gheorenț. Charles, ai cuvântul. Merci, cher président. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Când vorbim despre schimbarea de agendă și despre viitoarea agendă de dezvoltare, trebuie să ne întrebăm ce s-a schimbat cu adevărat. Ei bine, s-a, schimbat un lucru și anume că frontierele sunt mai închise și totuși mai deschise în același timp. Sunt mai deschise pentru transferul de proiecte, însă sunt mai închise uh, traficului de persoane. În al doilea rând, s-a schimbat amploarea pe care a luat-o comerțul internațional. Comerțul internațional este un motor pentru crearea de bogăție la nivel mondial. Nu am cifrele exacte, însă cred că este aproximativ 20.000 de miliarde de dolari uh, creștere a PIB-ului din 1990 încoace. Însă, oricum, este o cifră de care nu sunt foarte sigur. Iar această bogăție, cred eu, a fost uh, repartizată necorespunzător. În al treilea rând, s-au schimbat raporturile între națiuni, ca urmare a globalizării. Și spuneam asta uh, anterior într-un raport referitor la America Latină. Raporturile între națiuni s-au schimbat în sensul următor decalajele de bogăție între țări s-au redus, iar decalajele de bogăție în interiorul țărilor uh, au crescut. Al patrulea element care schimbă datele problemei este dinamica neîntreruptă a natalității la nivel mondial. În mai puțin de 10 ani s-a trecut de la 6 la 7 miliarde de locuitori iar tendința continuă. În câteva decenii vom fi 9 miliarde de locuitori și cred că nu vorbim suficient de mult uh, despre acest lucru în documentele noastre. Un alt lucru care se schimbă este clima. Nu cred că trebuie să mai insistăm foarte mult uh, asupra acestei teme, pentru că timp de decenii de acum înainte ne va preocupa foarte mult. Al șaselea element care s-a schimbat este natura riscurilor inerente crizelor. Este vorba de un risc sistemic. Falimentul unei bănci poate crea o criză la nivel mondial peste noapte mai ales uh, având în vedere ceea ce s-a întâmplat uh, după falimentul uh, Lehman Brothers în 2008. Iar această criză afectează toate domeniile societății, bugetele, economiile, domeniul social, și chiar unele sisteme democratice. Un alt lucru care se accelerează fără întrerupere este comunicarea. Al optulea punct care s-a schimbat, dar care s-a schimbat prea puțin și adesea în sensul greșit, este modul în care sunt gestionate afacerile lumii. G20 este cu siguranță un element nou, un element inclusiv și exclusiv în același timp. Inclusiv pentru că include tot mai multe țări, dar care exclude 80% din populația lumii. Pentru că acești oameni nu au suficient PIB, deși au probleme considerabile. Și uh, aceasta este o aberație. Al nouălea punct, care mi se pare important în acest proces de schimbare, se referă la progresele considerabile obținute în anumite domenii, precum accesul la medicamente. Acum 10 ani uh, nu ne-am uh, fi putut imagina că în 2012 milioane de oameni din lume vor avea acces la antiretrovirale pentru a prelungi viața persoanelor care suferă de HIV-SIDA. Uh, la vremea respectivă era foarte greu să ne imaginăm acest lucru. Ceea ce părea atunci o iluzie s-a realizat acum. Cred că Serviciul de Acțiune Externă al uh, Comisiei nu um, are întotdeauna acțiuni foarte clare. Însă documentul care a fost elaborat de această dată reprezintă o bună bază de discuție. Și cred că reacția la elementele care s-au schimbat este la înălțimea provocării și mă refer uh, în special la uh, disponibilitatea de a ne concentra pe anumite sectoare din anumite țări în curs de dezvoltare. Este vorba de trei sectoare importante, iar aceste trei sectoare trebuie să răspundă vocației firești a Uniunii Europene ca actor de primă mână care are masa critică ce poate oferi soluțiile necesare uh, Uh, de care au nevoie actorii naționali de talie mai mică. Un alt element este că se acordă mai multă atenție drepturilor omului și cred că trebuie să fim atenți în acest sens. Trebuie să păstrăm o abordare dinamică ce poate genera schimbare fără să punem sub semnul îndoielii uh, ceea ce am realizat până în momentul de față. Cred că trebuie să ne grăbim lent și am avut această experiență printr-o politică a pașilor mici. Dacă am fi vrut să facem totul la începutul anilor 70, nu am fi obținut nimic. De aceea, cred că este un exemplu bun de dezvoltare endogenă care poate să aibă o influență asupra politicii externe a Uniunii Europene în acest domeniu. Dar sunt sigur că vom reveni asupra acestei discuții. Un alt subiect important este incluziunea socială, care ar trebui să reprezinte cel puțin 20% din ajutorul oferit de Uniunea Europeană. Aceasta este o discuție importantă, iar formularea prudentă a serviciului european de acțiune externă mă face să spun că dacă trebuie să dedicăm cel puțin 20%, înseamnă că problema sumelor rămâne o problemă deschisă. Deci nu trebuie să fie mai puțin de 20%, ci cel puțin 20%. Deci rămâne o chestiune deschisă. Apoi există capitolul privind creșterea inclusivă. Acesta mi se pare foarte bine redactat și răspunde uh, așteptărilor mele. Este o exprimare foarte precaută și mi se pare important să avem o abordare coerentă a politicii de cooperare pentru dezvoltare și este bine că se iau în considerare toți factorii care au o influență asupra situației celor săraci. Am înțeles mesajul din capitolul referitor la necesitatea de a ne concentra asupra creșterii inclusive, iar aceasta este o voință de a ne deservi societățile și nu invers. Și acest lucru este valabil cu atât mai mult pentru țările în curs de dezvoltare în care va trebui să aprofundăm foarte mult uh, acest principiu. S-a vorbit și despre subvenționarea împrumuturilor, am vorbit foarte mult despre acest lucru. Practic, împrumuturile sunt niște mijloace financiare care ne ajută să uh, ne servim uh, îndeplinirea obiectivelor referitor la implementarea măsurilor pentru a face față provocărilor de securitate și fragilitate. Trebuie să luăm în considerare și alte dimensiuni în afara cooperării pentru dezvoltare, însă trebuie să facem o ierarhie a acestor dimensiuni. În această comisie am constatat un lucru și anume că în aproape toate cazurile este uh, este important să-i sprijinim pe cei uh, săraci, iar aceasta, aceasta este o prioritate mai importantă decât altele. Sigur, combaterea sărăciei uh, este extrem de importantă pentru că dacă, cei, dacă cineva nu are ce pune pe masă, înseamnă că nu are foarte multă libertate. Dacă nu are un uh, acoperiș deasupra capului, nu are uh, mai multe opțiuni, ci are o singură opțiune de a încerca să supraviețuiască. Așa că dacă vrem uh, să facem ceva în materie de drepturile omului, trebuie să începem să combatem sărăcia. Cred că acest lucru este primordial. Trebuie să eradicăm uh, sărăcia înainte de orice alte considerente. notificarea rezultatelor și instituirea unui cadru la nivel european mi se par foarte interesante. Știu din proprie experiență că faptul că nu vorbim suficient între statele membre și uh, comisie poate să genereze finanțări duble sau suprapuneri. Acum câțiva ani uh, am discutat cu comisarul Nielsen despre o dublă finanțare pentru un uh, proiect pe care îl realizasem eu pe cont propriu. Și cred că este important uh, să ținem cont de acest aspect. În ceea ce privește publicarea rezultatelor, cred că aceasta vine prea târziu. Cred că ar trebui să începem încă de la începutul unui proiect uh, pentru a avea un demers mai coerent în materie de dezvoltare. Ați uh, citit propunerile comisiei și eu însumi voi face patru propuneri. Acest raport uh, vine ca urmare a unor asumări de poziție legate de mm, ajutorul bugetar și ca urmare a raportului Cașmarec. În acest din urmă raport găsim de toate. Este suficient însă să ne concentrăm asupra câtorva priorități și să le ierarhizăm și aș vrea să vă invit uh, să vă exprimați punctele de vedere cu privire la următoarea chestiune. Cererea mea ar fi să existe o, să facem o rezoluție extrem de scurtă care să evidențieze marile priorități și care să sublinieze punctele ce trebuie aprofundate în anii care urmează. Și am să vă fac acum câteva propuneri. 7. Și aș vrea să aud care este punctul dumneavoastră de vedere asupra acestor priorități. Ceea ce vă spun eu acum nu este încă foarte bine structurat, pentru că voi vrea să țin seama și de opiniile colegilor. Prima propunere pleacă de la o constatare, și anume că niciun actor implicat în procesul de dezvoltare nu este perfect. Însă, ceea ce s-a făcut la nivel european este mult mai bine decât s-a făcut în altă parte. Deci noi avem un know-how remarcabil, avem o experiență remarcabilă, însă trebuie să o uh, mediatizăm. să o promovăm. Ieri am avut o discuție cu Lady Ashton, în care i-am spus ceea ce gândesc. Și mi-a răspuns uh, că toate imperfecțiunile pe care le-am uh, subliniat uh, o preocupă și pe dumnea ei și că aceste discuții încă nu sunt terminate. Eu aș vrea totuși să finalizăm discuțiile și să ni se spună cum ar trebui să arate această construcție la sfârșit, odată ce șantierul va fi închis. Cred că ar trebui să punem punctul pe ei și să uh, dăm mai multă claritate, pentru că deocamdată uh, Uh, mergem pe ghicite și de, uh, de îndată ce încercăm să mergem uh, dincolo de suprafață, constatăm că există niște puncte care deranjează. Există așteptări din partea unora sau altora care nu se pot exprima. Sunt persoane care vin în comisia noastră și care, din loialitate, preferă să păstreze tăcerea asupra unor elemente care nu merg. Însă noi, nu acesta este rolul nostru. Eu cred că ar trebui să ne întâlnim în uh, spatele ușilor închise și să ne spunem pe față dacă există probleme. Iar dacă există probleme, trebuie să lucrăm asupra lor. Și trebuie să spunem acest lucru și membrilor comisiei noastre, care este o comisie deschisă în care toată lumea se poate exprima. Serviciul de acțiune externă și comisia și Parlamentul și Consiliul trebuie să fie prezenți. Uh, v-am spus ce cred eu despre absența Consiliului. Este inacceptabil. Consiliul se reunește semestrial, timp de trei ore, cu o participare de 2, 3, 4 ministri. Dacă ăsta este dialog politic între statele membre, atunci uh, uh, este vorba de o coerență zero a politicilor. Nu pe baza acestei nulități vom construi un proiect de dezvoltare pentru cooperare care să integreze cei 28 de actori. Apoi, uh, există relații aproape inexistente cu unii actori instituționali și atunci mă întreb dacă putem să, ne, să ajungem la un consens în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare. Consiliul, Comisia și Parlamentul au semnat o, o astfel de strategie. Însă, configurația care a fost uh, creată trebuie să fie declinată astfel încât să ținem cont de toate elementele. Eu cred că consensul european trebuie să rămână chiar dacă uh, cei trei actori mari nu se pot reuni. Cred că acest uh, consens însă este pe, pe ducă. În al doilea rând, Documentul subliniază caracterul ambițios al demersului de dezvoltare al Uniunii Europene. Cred că este foarte bine, iar această ambiție trebuie să se manifeste în toate forumurile și în toate activitățile care au legătură cu dezvoltarea mondială. Eu aștept din partea Uniunii Europene, care este principalul finanțator, să îi reunească pe parteneri pentru a discuta despre uh, problema delicată a phasing out și a responsabilităților pe care trebuie să și le asume actorii care sunt acum uh, într-o situație, într-o poziție în care pot să um, împrumute bani. Este vorba de 1300 de miliarde de dolari pe care China îi împrumută Statelor Unite. și care finanțează 0,7% din uh, bogăție. Nu cred că vom putea să facem o conferință internațională pe această temă care să fie legată de responsabilizarea actorilor în funcție de bogăția creată. Nu trebuie să existe tabuuri în domeniu. În al treilea rând este vorba despre selectivitate, care este un, un fir roșu în acest document și susțin ceea ce a scris Comisia în acest document. Însă trebuie să procedăm cu precauție și cu un spirit pedagogic și în spirit de parteneriat. Deci trebuie să ne dăm timpul necesar pentru a face toate aceste lucruri. Există apoi un alt punct care nu a fost inclus și care se referă la natalitate. Știu că este un subiect delicat, și cred că putem să abordăm acest subiect ținând cont de diferitele sensibilități ale părților implicate. Știu că sunt actori uh, strategici uh, care pot face o treabă extraordinară, însă nu au mijloacele necesare și mă gândesc la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, care a fost boicotat la un moment dat de Statele Unite. Statele Unite invocau pretextul unei așa zise promovări a avortului în China prin uh, fondurile Națiunilor Unite pentru Populație și asta nu era deloc adevărat și uh, cred că acest uh, fond uh, face lucruri extraordinare în pofida acestor opoziții ale Statelor Unite sau ale altor actori. Deci cred că trebuie să-i lăsăm pe actorii strategici care pot să propună soluții să o facă. Am o a patra serie de propuneri. Și ar trebui să existe o cerință de sinceritate în prezentarea conturilor. Când mă uit la cifrele globale și la, ci, la sumele alocate pentru dezvoltare, îmi pun niște întrebări. Anularea, orice anulare a datoriilor este eligibilă în, în funcție de regulile DAC uh, pentru ajutorul public pentru dezvoltare. Eu totuși ar vrea să, aș vrea să facem o diferențiere și o distincție între datoria care a servit uh, la umplerea buzunarelor dictatorilor și datoria care a servit cu adevărat la dezvoltarea popoarelor. Dacă datoria care a alimentat corupția este eligibilă pentru ajutorul pentru dezvoltare, atunci asta nu corespunde criteriului meu de sinceritate în prezentarea conturilor. Și cred că ar trebui totuși să facem acest lucru. Pentru că se vorbește despre anulări ale datoriilor în mare stil, care sunt uh, foarte mediatizate, decât, deși um, nu este decât praf în ochi. Și am o, una, o a șasea observație asupra căreia aș vrea să ascult uh, părerea colegilor mei. Este un lucru legat de condiționalitate, despre care am vorbit deja când am vorbit despre drepturile omului. Și cred că această abordare ar trebui să fie ponderată și să facă parte dintr-o abordare dinamică care să constate de unde plecăm și unde vrem să ajungem și ce doză de condiționalitate putem să investim într-un parteneriat sincer și onest uh, astfel încât să putem să obținem rezultatele scontate. Cred că acest lucru este esențial și se înțelege de la sine putem să servim uh, acestei cauze drepturilor omului în două maniere. Fie nu punem întrebări, fie uh, punem uh, uh, condiții exagerate. Cred că realitatea se află undeva între aceste două opțiuni și cred că în legătură cu această temă ar trebui să implicăm uh, pe cei mai buni specialiști, pe cei care au cea mai bună experiență în uh, domeniu. Este una dintre sacele cele mai delicate în ceea ce privește diplomația internațională. În al șaptelea rând, Vorbim despre complementaritatea tuturor uh, actorilor. Uh, acest lucru a fost uh, abordat de mine și anterior, precum și în comentariile inițiale. E bine, aici clar trebuie să mai facem eforturi. Aș dori să știu cum s-ar putea petrece lucrurile pe teren. Odată ce un stat dezvoltă o cooperare cu un partener din Sud, oare acest stat trebuie să evite uh, vreun responsabil al uh, Comisiei sau uh, reprezentanții altor state membre? Oare um, e obligat ca la final, fiindcă vorbim despre o miză legată de internet și de rezultate, oare ar trebui să se prezinte proiectele de la care s-a pornit? Și cum am putea organiza această complementaritate între actorii Uniunii Europene și ceilalți uh, actori uh, instituționali, bilaterali uh, din alte state? Am auzit idei, însă dumneavoastră care sunteți implicați mereu în execuția programelor, probabil aveți propuneri absolut adecvate și pertinente din această perspectivă. Aș dori să închei uh, prin uh, a spune care sunt uh, principalele puncte de analiză și rămânând într-o notă pozitivă vis-a-vis -vis de documentul care ne-a fost prezentat de către responsabilii Uniunii Europene cu cerința doar de a schimba uh, uh, comportamentul celor implicați uh, în ajutorul de dezvoltare european. Putem să avem obiective ambițioase pentru uh, schimbările care trebuie să se petreacă în lume, însă înainte de asta trebuie să producem schimbarea la noi acasă. Asta în uh, raporturile reciproce uh, dintre instituții. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Görans. Este foarte clar că v-ați gândit cu mare atenție la tot acest proces Ați venit cu niște idei foarte interesante și pline de imaginație care trebuie să fie rezolvate. Ați făcut și o solicitare formală către Comisie și către Serviciul de Acțiune Externă și o a doua solicitare către Consiliu pe care trebuie să o luăm în serios și Consiliul, dacă este aici, și uh, Serviciul de Acțiune Externă și uh, Comisia la fel trebuie să asculte uh, acest lucru. Deci, în primul rând, trebuie să avem o reuniune cu reprezentanții Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă și apoi o discuție mai deschisă cu toată lumea prezentă, inclusiv Consiliul, astfel încât să putem avea, asta am înțeles, o reuniune cu ușile închise qu'on veut leur faire perdre la face. Da, ar fi bine să existe această întâlnire între interlocutori uh, cu ușile închise pentru că dialogul va fi astfel mai sincer. Yes. Chatham House I said. Deci, până la urmă, asta ne va permite să avem o dezbatere foarte deschisă. Domnul s a venit și cu un concept foarte interesant, care a devenit acum un parteneriat între China și Statele Unite. China împrumută americanii cu 1,3 trilioane de dolari și americanii uh, cumpără produsele făcute în China, ceea ce duce la crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Uh, deci am putea să facem și noi la fel, să împrumutăm India cu 1,3 trilioane, cu condiția ca să cumpere energie din Europa sau alte uh, bunuri. Deci să venim cu o abordare plină de imaginație, dar nu știu dacă noi avem curajul să facem asta. Dar asta face parte din ceea ce se numește politica de dezvoltare, astfel încât este extrem de interesant. Domnul Cortez Lastro. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îl felicit pe raportor pentru prezentare. Domnul Cusman mi-a cerut uh, mai multe idei în ceea ce privește acest prim schimb de puncte de vedere pe marginea agendei pentru schimbare. Aș dori să îi mulțumim și să-l felicităm pe domnul comisar Pibalx pentru această propunere pentru 2010 și pentru modificările care au fost aduse și care au plecat de la consensul obținut în 2005. Bineînțeles, asta uh, pune accentul pe reducerea sărăciei și salutăm de asemenea și această continuitate în politicile care au fost adoptate până acum. Aș dori să subliniez și eu câteva elemente specifice în ceea ce privește acest subiect. În primul rând, acest, această vizibilitate mai mare acordată bunei guvernanțe și drepturilor omului s-a legat de o condiționalitate trebuie să fie legată de o condiționalitate, lucru extrem de important pentru noi. Apoi, uh, vizibilitatea mai mare a creșterii cu concentrarea asupra finanțării sectorului privat și, în al treilea rând, introducerea unor acorduri diferențiate în acest an. Acest lucru este extrem de important pentru că ne ajută să vedem ce putem face pe viitor și, în al patrulea rând, o mai bună cooperare între statele membre și Uniunea Europeană, tocmai pentru a dezvolta ceea ce noi considerăm a fi un lucru extrem de important, și anume coerența politicilor de dezvoltare. Acestea sunt punctele pe care noi le-am dorit subliniate și considerăm că sublinierea lor va duce la o cooperare mai mare uh, la nivel european pe această temă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Keller. Mulțumesc foarte mult, eu n-am înțeles foarte bine această idee despre reuniunea cu ușile închise, pentru că de obicei dacă excluzi uh, publicul, ai nevoie de justificare și noi putem să vorbim uh, la fel de prietenește și într-o reuniune deschisă. Până acum, la alte comisii, atunci când avem uh, reuniuni cu ușile închise cu comisia, nu mi s-a părut că ele ar fi mai deschise nu știu dacă ajută la ceva, dar uh, sigur putem încerca. În ceea ce privește agenda pentru schimbare, vă mulțumesc pentru observații și aștept cu interes raportul dumneavoastră pe care sunt convinsă că îl vom putea susține. Din punctul nostru de vedere, este foarte important mai întâi să clarificăm statutul acestui document, pentru că ieri Lady Ashton a spus că este uh, complementar la consensul european. Dar așteptați o secundă să găsesc titlul oficial, se cheamă Viitorul politicii UE în domeniul dezvoltării. Deci, ceea ce înseamnă că agenda de până acum se referă la trecut sau cum ar trebui să interpretăm, care e legătura cu consensul european. Este extrem de important de clarificat acest lucru. În ceea ce privește conținutul, una din cele mai mari îngrijorări ale noastre este această concentrare pe creștere și pe sectorul privat. Și noi suntem în favoarea creșterii pentru țările în curs de dezvoltare, dar creșterea este o, un instrument pentru a ajunge la dezvoltare, nu este un scop în sine. Deci încurajăm creșterea tocmai pentru a avea dezvoltare într-o țară sau într-o societate și acest lucru se cam pierde aici. La fel, nu este clar un subiect pe care noi, des, noi îl deschidem de vreo uh, Uh, jumătate de an, Ce înseamnă creștere inclusivă? Pentru că până acum nu am avut niciun fel de definiție a acestui concept. S-a spus că simplul fapt că există creștere, asta nu înseamnă că această creștere afectează toate nivelurile societății, dar este extrem de important să nu îi îmbogățim pe cei deja bogați, așa cum vorbeam și mai devreme la raportul uh, în ceea ce privește America Latină. Deci nu vrem să îi îmbogățim pe bogați și să îi sărăcim pe săraci. Și n-am înțeles exact cum va fi introdus acest lucru. Deci trebuie să avem o definiție a creșterii inclusive și creșterii slabe. Apoi, Acum se pune mai mult accentul pe buna guvernanță și pe condiționalitate și nu este foarte clar cum se leagă aceste noi priorități de vechile priorități din consensul european. Acum avem un precedent, cum rămâne cu prioritățile vechi, mediu, sănătate, acestea nici nu mai apar în agenda schimbării. S-au pierdut pe drum da, bineînțeles, buna guvernanță este un lucru bun, dar cum rezolvăm problema conflictului dintre aceasta și uh, dezvoltarea uh, spiritului de proprietate, ceea ce am cerut până acum și există o oarecare tensiune între cele două concepte. Cum o rezolvăm? Asta poate să fie o problemă foarte clară, cum a spus și domnul Pivax, deci nu vrem să uh, arătăm cu degetul și să le spunem ar trebui să faceți așa și așa, dar cum uh, implementăm această condiționalitate pozitivă, lucru care nu e clarificat în agenda schimbării. În plus, cred că dacă avem un document general care spune uh, ce ar trebui să facă UE în domeniul politicilor uh, de dezvoltare, asta înseamnă că trebuie să avem și o valoare adăugată ca Uniunea Europeană și Mie mi se pare foarte important că există două domenii în care cred că avem cea mai mare valoare adăugată pe care le trecem sub tăcere în agenda schimbării. În primul rând, problema dezvoltării și promovarea dezvoltării care nu mai apare în această agenda schimbării și e păcat că nu se subliniază mult mai clar acest lucru. Să vedem cum vom uh, implementa această politică uh, de dezvoltare în uh, statele membre și un al doilea domeniu unde avem o valoare adăugată este coordonarea comună și nici aici nu se menționează Bine, putem spune că este extrem de dificil să avem programare comună, planificare comună și așa mai departe, dar tocmai acesta este o valoare adăugată pentru noi și mi se pare ciudat că aceste două concepte unde avem cea mai mare valoare adăugată lipsesc. Și Comisia se concentrează mult mai mult pe domeniul creșterii, care este complet neclar și uh, pe sectorul privat. Deci n-am nimic împotrivă cu implicarea sectorului privat, dar uh, au avut tot timpul șansa să se implice și trebuie să ne asigurăm că nu finanțăm sectorul privat din Uniunea Europeană, care la rândul uh, său va crea niște aspecte legate de dezvoltare, ci sectorul uh, privat din uh, țările în curs de dezvoltare, care este extrem de important, dar nu e singurul element deci doar pentru că sectorul privat crește, asta nu înseamnă în mod necesar că toate, toată societatea beneficiază de asta. Deci sunt subiecte uh, destul de importante la care încă nu am primit uh, răspunsuri uh, suficiente, poate le vom primi la reuniunile următoare, dar nu știu. Și poate ne-ați putea aduce niște clarificări. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Chiar. Cred că creșterea inclusivă înseamnă Uh, definiția uh, găsită de Banca Mondială a acestui concediu. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm aici despre un subiect important. Mulțumesc domnului Gărens pentru uh, prezentarea excelentă a tuturor acestor uh, elemente cheie. În general, sunt de acord cu tot ce a spus uh, dânsul. Îmi doresc ca documentul să fie concis, să se axeze pe prioritățile politice, să nu repete tot uh, ceea ce am obținut uh, până în acest moment. Sunt pentru găsirea unui consens european pentru dezvoltare, pentru că acesta este un succes al Parlamentului și aici vreau să spun că înțeleg că caracterul uh, justificat de altfel uh, al uh, unei întâlniri cu ușile închise. Acest format al ușilor închise poate să fie favorabil negocierilor. Mă gândesc că am putea de asemenea să lucrăm în aceeași manieră pe care am abordat-o atunci când am pregătit acel consens. În ceea ce privește comentariile legate de China e bine, cred că va fi dificil să mergem uh, înainte. Eu, personal, prefer uh, ca Rusia să nu ajute Siria sau uh, ca Rusia să nu facă diferențe între prețul de vânzare al gazului natural pentru Ucraina și Belarus. Însă e foarte dificil să influențăm politica acestui stat pentru că el are propria sa agendă politică și îl interesează lucruri total total diferite decât pe noi. În ceea ce privește sensibilitatea datelor uh, statistice, a cifrelor, e bine, e important să avem aceste date pentru că doar așa putem să judecăm care este eficiența uh, ajutorului uh, nostru. Însă aceste statistici deocamdată nu sunt unele bune. Aș dori să mai spun ceva în legătură cu un anume comentariu cu care nu sunt de acord. Cred că ne trebuie să ne axăm pe reducerea uh, sărăciei și apoi pe drepturile omului. De ce? Pentru că anumite state au ieșit din această situație de sărăcie, însă niciodată nu au ajuns să respecte drepturile omului, de exemplu Arabia Saudită. Așadar, eh, eradicarea sărăciei eh, nu duce automat la respectarea drepturilor omului. Așadar, trebuie să facem eh, simultan aceste lucruri în locurile unde sărăcia este realmente o mare problemă, unde totuși noi nu putem închide ochii la drepturile omului. Nu putem să ajungem să conchidem că e prea târziu să promovăm drepturile omului. Mai am niște dubii, dubii legate de problemele demografice. Acest subiect este dificil pentru că este până la urmă un subiect uh, oarecum uh, ambivalent. După părerea mea, E oarecum dificil să vorbim despre creștere demografică în Europa, știind că majoritatea statelor uh, europene vor să se uh, dezvolte din perspectivă demografică și în aceeași măsură să vorbim despre reducerea numărului locuitorilor din alte state. Uh, pur și simplu, chestiunea este controversată și nu știu dacă aici am putea obține un acord. Pentru că, de altfel, uh, Uh, vorbim despre o tactică diferită. Noi, europenii, dorim o anume evoluție pentru noi și la o cu totul alta din partea altor state. Mulțumesc. Domnul președinte, domnul Noizer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu domnului Görens. Din păcate am ajuns puțin prea târziu pentru că am petrecut două ore votând în Comisia AFET. Din păcate se mai întâmplă și așa ceva din când în când. Am totuși câteva comentarii majore în ceea ce privește agenda schimbării. Cred că ne aflăm pe direcția cea bună, că încercăm să sporim eficiența ajutorului. Acest lucru este pozitiv, avem nevoie de o mai bună eficiență a cheltuirii banilor și um, Mă gândesc că poate agenda schimbării ne va ajuta în acest demers. Deja de ceva vreme încercăm să ajungem la o coordonare eficientă. Întotdeauna acesta a fost un obiectiv al nostru. Însă nu am avut o bună punere în aplicare a acestui uh, obiectiv. Cred că facem un uh, pas bun, poate chiar decisiv, atunci când ne concentrăm pe statele care sunt cele mai sărace adică state care încă nu au ajuns la un nivel uh, de dezvoltare mediu uh, acceptat. Dacă ne gândim la state precum uh, India, uh, Uh, ei bine, uh, acest stat are cel mai ambițios program uh, spațial, însă în ceea ce privește combaterea foametei, ei bine, aici se află pe același nivel cu statele subsahariene. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că avem un dialog adecvat cu aceste state. Trebuie să ne asigurăm că statele cu uh, un venit uh, mediu pot să se îmbunătățească uh, din perspectiva sistemelor sociale pentru a îmbunătăți uh, traiul oamenilor ajutorul clasic de dezvoltare e pur și simplu depășit pentru aceste state. Trebuie să venim cu o altă abordare aici. Principiile europene, precum buna guvernanță, drepturile omului, democrația uh, și alte asemenea idei, trebuie să fie în continuare promovate. Doream să menționez deci toate aceste aspecte. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim. Domnule Noizel. Uh, știu uh, ce prezentare a ținut domnul Gates uh, în Parlament uh, acum vreo lună. Uh, în legătură cu uh, politica de dezvoltare, dar îmi dau seama că uh, nu avem nevoie de cineva din Statele Unite să vină să ne spună nouă cum să ne facem treaba, dar câteodată o astfel de lecție este importantă. E o chestiune importantă pentru că, până la urmă, ține totul și de comunicare, de a comunica ce facem cu banii contribuabililor noștri. E nevoie așadar de transparență totală și de o implicare a contribuabililor noștri în propriile noastre eforturi. Aș dori mai întâi să dau cuvântul raportul comisiei în legătură cu acest subiect, dar uh, se pare că am uitat uh, să dau cuvântul unui coleg. Gerard, ai cuvântul. Mulțumesc. Vreau să spun mai întâi că am pierdut o parte din prezentarea lui uh, Charles, însă aș dori să-i mulțumesc oricum pentru ea. Atunci când vine vorba de a ne întâlni cu uh, ușile închise, cred că n-ar trebui să ne considerăm niște ființe superioare, când de fapt nu suntem. Uh, ONG-urile se întâlnesc uh, cu ușile închise, comisia la fel, uh, comitetele editoriale, sindicatele și noi ne dorim acest lucru și ne întâlnim cu ușile închise. Uh, noi ne ocupăm de chestiuni publice în public, însă dacă toată lumea își imaginează că trebuie să stăm mereu cu ușile închise, atunci trebuie să schimbăm această concepție. Noi ne facem această treabă aici și acest lucru trebuie subliniat foarte clar. Uh, uh, Charles a referit la o inițiativă care n-a mai fost menționată până acum și care cred că ar trebui susținută, și anume chestiunea um, uh, populației și Philip s-a referit și el la acest subiect. Avem aici, am avut aici în Parlament câțiva jurnaliști din Irlanda acum câteva luni și atunci am discutat cu ei, uh, afirmând uh, că uh, populația lumii, lumii va crește în următorii ani cu încă 2 miliarde de locuitori. Și um, ideea care s-a vehiculat a fost că nu trebuie să mai permitem o dezvoltare demografică atât de puternică în lumea a treia. Însă atunci când am dezvoltat uh, standarde și atunci când am ajutat practic aceste uh, state, atunci ele ar putea decide uh, singure uh, asupra politicilor demografice. Prin n-ar trebui să ne agităm prea mult în legătură cu asta și să lăsăm oamenii să-și ia propriile decizii. Însă mai există o chestiune unde poate Charles ar putea interveni în raportul său și anume să amintim Parlamentului că um, am uh, luptat împotriva uh, avortului și a unor practici uh, similare, însă până la urmă încotro ne îndreptăm. Lipsesc 100 de milioane de femei din lume pentru că copiii de sex feminin sunt avortați. Trebuie să oprim această discuție. Eu am uh, votat pentru sănătatea reproductivă și că uh, am votat să asistăm oamenii în cadrul acestui tip de sănătate, însă uh, există tot felul de uh, chestiuni uh, asupra cărora uh, votăm, uh, pentru că trebuie să o facem, pentru că așa este corect uh, din uh, punctul de vedere al politicilor, însă uh, haideți să ne concentrăm asupra uh, zonelor unde chiar avem un acord uh, total și uh, nu să încercăm să limităm numărul copiilor. Ar trebui să fim foarte clari în legătură cu acest tip de practici, avortul coercitiv și așa mai departe. Haideți să ne punem uh, de acord asupra lucrurilor pe care le putem susține, să profităm de oportunitățile pe care le avem în uh, Europa. Dacă aceasta ar putea, să lua, ar putea lua în considerare toate aceste aspecte, ar putea să ne ajute și așa am putea să uh, incorporăm în uh, raport ceva ce am putea susține. Am putea găsi un punct de plecare comun, măcar. Toate acestea în loc să fim prinși în tot felul de dezbateri deontologice. Ieri, la DCI, pentru prima dată, am stabilit niște obiective și am spus că 30% uh, din cheltuielile de uh, bază trebuie să meargă spre sănătate, 30% spre educație. Nu știu dacă asta se va și întâmpla. Uh, nu știu dacă vom spune că cheltuim doar 20% pentru aceste sectoare și mai mult pentru transport și așa mai departe. Deocamdată nu știm, însă am încercat să venim cu niște măsuri, pentru că avem nevoie de măsuri. Uh, Chiar de ieri ne spunea că Anders Spielbalgs uh, lucrează la această chestiune a măsurilor. Avem uh, obiectivele de dezvoltare ale mileniului. De ce să nu stabilim și niște măsuri concrete? Ne-am pus de acord asupra unui consens în Parlament. Haideți acum să găsim niște măsuri pentru că până la urmă noi stabilim niște obiective și apoi uh, trebuie să fim răspunzători pentru uh, ele. Trebuie să fim așadar în acord uh, cu noi înșine și cu Comisia pentru a putea chiar să ne atingem aceste obiective. Cred că asupra acestor chestiuni ar trebui să insistăm. Un al treilea aspect acum. Coerența. Acesta a ajuns să fie cea mai, cel mai mare scandal al tuturor timpurilor. Dacă contribuabilii ar ști că pentru a coopera instituțiile europene și instituțiile internaționale ar putea să folosească mai bine fondurile uh, uh, pentru statele pe care le ajutăm și dacă ar ști că am putea îmbunătăți uh, sănătatea copiilor care uh, mor anual în aceste state, atunci votanții ar vrea să facem aceste lucruri și dacă ar ști că de fapt nu le facem, ar fi pur și simplu șocați. Trebuie cumva să pregătim niște inițiative pentru a putea coopera mai bine cu um, parametrele naționale pentru a găsi această coerență necesară. Acei bani ar putea să salveze vieți, ar putea uh, să uh, facă diferența. Vorbim despre 30 de miliarde de euro. Și dacă tot vorbeați despre Bill Gates, el zicea că uh, dacă am atinge obiectivul de 0,7%, asta însemna 30 de miliarde uh, în plus pe an, asta ar eradica, practic, uh, sărăcia cred că chiar ar trebui să rezolvăm această problemă a coerenței între noi și am putea face asta încercând să evităm guvernele și să cooperăm între parlamente să vedem cum am putea reuși să facem acest lucru. Și ultimul comentariu pe care doream să îl fac, nu știu exact cum vom face uh, față tuturor acestor provocări, însă atunci când avem prea multe priorități, practic nu avem niciuna. Aceasta este uh, una dintre dificultățile cu care ne confruntăm. Absolut totul este o prioritate și uh, practic, uh, în orice afacere trebuie să îți stabilești priorități uh, pe rând. Odată ce lucrurile au fost obținute, atunci ele sunt uh, eliminate de pe lista priorităților și apar uh, altele. Și noi trebuie să ne ordonăm cumva aceste uh, priorități pe măsură ce lucrurile evoluează. Însă, domnule președinte, asta se poate întâmpla doar dacă avem măsuri și doar dacă știm că anumite obiective au fost atinse sau dacă n-au fost atinse, încă mai trebuie stimulate. Așa am putea să ne aducem contribuția la nivel global. Cred că mai avem multe de făcut pentru a putea să fim uh, eficienți în uh, politica noastră viitoare de dezvoltare, însă uh, cred că am putea îmbunătăți lucrurile și foarte multe din cele pe care le-a spus Charles astăzi aici ar putea să ne ajute să ne concentrăm la aceste aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc. I know that Mrs. And Mrs. Mulțumesc. Știu că avem aici două doamne care de-abia așteaptă să intervine și o să le rog uh, să reacționeze la observațiile deja făcute de către deputați. Deci vă rog să nu citiți o declarație gata pregătită de ieri sau de azi, ci vă rog să răspundeți la observațiile făcute de noi în această dimineață, care sunt extrem de importante pentru munca noastră, ca să avem un dialog interactiv pentru a discuta toate aceste subiecte într-o reuniune posibil cu ușile închise înainte de a avea o legislație. Euh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului uh, Gheorenț pentru această prezentare Uh, și pentru această clarificare a agendei uh, de schimbare. Vreau să confirm că acest document a fost uh, redactat de către Comisie în, de comun acord și cu sprijinul Serviciului de Acțiune Externă. În ceea ce privește punctele menționate în dezbatere, Uh, voi relua câteva dintre acestea și vă voi spune care este punctul nostru de vedere. În primul rând, aș dori să mă refer la agenda pentru schimbare, care are ca scop adaptarea pol- priorităților politicii de dezvoltare. Așa cum a explicat foarte bine domnul Gheorenț, contextul mondial se schimbă și continuă să se schimbe într-un ritm foarte rapid. Asta înseamnă că consensul european rămâne pertinent și valabil din punctul nostru de vedere, chiar dacă știm că ar putea să fie actualizat pe anumite aspecte. Însă, ă, fundamentalmente, valorile, principiile și obiectivele consensului european rămân ă, documentul cadru pe care ne bazăm. Al doilea element care se referă la schimbarea de context este următorul. Creșterea economică a cunoscut rate mai ridicate în ultimii 90 ani, inclusiv în țările cele mai sărace. Dar această creștere nu s-a tradus în mod proporțional prin îmbunătățirea condițiilor de viață, o reducere a sărăciei sau o îmbunătățire a indicatorilor de dezvoltare umană și așa mai departe. Așadar, importanța naturii inclusive a creșterii a fost subliniată în această agendă pentru dezvoltare și schimbare. După părerea noastră, aceasta este o creștere la care participă și de care beneficiază toate segmentele societății și în special segmentele cele mai uh, sărace și mă refer la conceptul Băncii Mondiale pentru Săraci. Participă de asemenea și clasele medii emergente. Iar ceea ce este nou în politica noastră este accentul pe care îl punem pe crearea de locuri de muncă pe întărirea sistemelor de protecție socială, dincolo de sectoarele sociale tradiționale, în care, evident, vom continua să fim activi. În unele țări este drept că educația, pentru sen- educația și sănătatea rămân sectoare esențiale în care se mai pot face progrese. Există o altă, un alt element important al acestei schimbări la nivel internațional și anume creșterea numărului de actori implicați în uh, sprijinul pentru dezvoltare. Pe de o parte, domnul Gheorenț a subliniat importanța angajării unui, unui dialog mai structurat cu economiile emergente, care au tot mai mult o responsabilitate sporită pentru creșterea mondială, dar și pentru repartizarea acestei creșteri. Și cred că acesta este un element în care agenda pentru schimbare încă nu oferă răspunsuri. Din potrivă, deschide niște portițe prin principii de diferențiere. Este vorba de diferențierea parteneriatelor noastre. Și ați discutat dimineața despre relațiile viitoare cu țările din America Latină. Și în acest sens mai sunt multe de făcut pentru a defini marile priorități strategice în aceste noi forme de cooperare pe care dorim să le dezvoltăm cu țările pe care le considerăm a avea un nivel de dezvoltare destul de bun sau care se află într-o dinamică de creștere și dezvoltare care le permite să își mobilizeze propriile capacități pentru a-și rezolva problemele, probleme de sărăcie, de inegalități uh, și așa mai departe. Aș dori acum să fac un alt comentariu cu privire la un alt element cheie și anume principiul concentrării. În principiu, cred că toată lumea poate să fie de acord, dar suntem conștienți că în practică va fi extrem de dificil de realizat acest principiu Lucrăm acum la liniile directoare de programare împreună cu șefii noștri de delegații. Este un punct asupra căruia insistăm foarte mult și știm că Uniunea Europeană este adesea solicitată să intervină într-un sector sau altul. Deci trebuie să păstrăm acest principiu de concentrare, iar aceasta va fi acesta va fi, un, uh, va fi o provocare pentru operaționalizarea acestei agende. Acum aș dori să mă refer la coordonare agenda propune două măsuri. Prima constă în îmbunătățirea dialogului și a abordărilor comune în ceea ce privește uh, rezultatele cooperării pentru dezvoltare. Iar pe de altă parte avem programarea comună sau modalitățile de elaborare a unor strategii comune între statele membre și Comisie în raport cu strategiile de dezvoltare ale țărilor. Și dacă îmi dați voie, îi voi da cuvântul colegului meu de la Serviciul de Acțiune Externă, Felice Fernandez, care este prezent în sală, să ne dea mai multe detalii. Există un alt punct esențial pe care l-ați menționat mai mulți dintre dumneavoastră și care ar merita să fie dezbătut mai mult. Este vorba despre prioritatea sporită a guvernanței, democratizării, respectării drepturilor omului, reformării fiscale și așa mai departe. Acesta este un element esențial al agendei pentru schimbare agenda care subliniază voința și disponibilitatea noastră de a avea niște abordări incitative, bazate pe stimulare. Cred că politica pentru dezvoltare trebuie să incite la schimbare și la reformă și trebuie să susțină aceste schimbări și aceste reforme în loc să se bazeze pe o abordare de condiționalitate politică. Și acesta este un punct asupra căruia trebuie să rămânem foarte vigilenți așa cum uh, se întâmplă și în cazul comunicării uh, conexe uh, care se referă la ajutorul pentru aceste țări și acolo există această dimensiune politică foarte puternică. Și, bineînțeles, totul trebuie făcut într-un mod echilibrat. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, thank you. Mulțumesc foarte mult. Îl rog pe domnul Hernandez Șor de la uh, Serviciul de Acțiune Externă să intervină acum. Foarte pe scurt, dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte. Este prima oară când intervin aici. Uh, sunt Felix Fernandez Șor și sunt uh, director pentru Serviciul de Coordonare uh, din Serviciul de Acțiune Externă. Sunt diplomat spaniol. Am fost consilier în reprezentanța permanentă a Spaniei și am ajuns acum să conduc această divizie de dezvoltare. Tocmai uh, am spus toată asta ca să vă arăt că Serviciul de Acțiune Externă este, nu cred că pot să spun un animal ciudat, dar încercăm să reunim oameni uh, din țări cât mai diferite. În ceea ce privește agenda schimbării, uh, Vă asigur că uh, Serviciul de Acțiune Externă și Comisia au colaborat la acest document atât de mult încât uh, în consultările interservicii uh, am avut DEFCO și Comisia noastră corresponsabile, dar tocmai asta vreau să subliniez că eram și noi corresponsabili cu DGDEFCO. Deci am auzit observațiile domnului Gerens uh, în ceea ce privește rolul fiecărui actor în agenda schimbării și am încercat să găsim cea mai fericită soluție pentru ambele foruri. Câteva observații pe care le-am auzit, uh, dacă mai există sau nu mai există consensul european, asta este întrebarea pe care ne-am pus-o și noi atunci când am început redactarea acestei agende. Uh, Uh, rezultatul acestor întrebări a fost că este atât de bun încât nu vrem să-l schimbăm. Ceea ce credem noi este că acest consens uh, merită să fie păstrat, dar uh, lumea s-a schimbat și uh, e foarte clar că avem actori diferiți și trebuie să ne schimbăm și noi modul de abordare, pentru că apar noi țări, uh, sunt țări care se dezvoltă și puteți să vă felicitați că foarte multe țări au reușit să iasă din sărăcie și cred că tocmai la față de asta trebuie să reacționăm, trebuie să ne concentrăm, să ne coordonăm și să facem o diferență. Asta spune agenda schimbării. Această agendă încearcă, așa cum încercăm toți, să meargă pe ambele picioare bună guvernanță, drepturile omului și democrație și uh, celălalt picior ar fi creșterea durabilă și inclusivă. Dar ideea este că nu putem să facem totul pretutindeni. Asta nu înseamnă că trebuie să uh, renunțăm la consensul uh, european sau uh, de la toate, uh, părăsim, abandonăm toate domeniile menționate în acest consens ci înseamnă că trebuie să fim mai selectivi pentru a avea un impact mai mare din partea Uniunii Europene uh, la nivel local asupra sărăciei, asupra relațiilor cu țările partenere și uh, a modului în care acestea se ocupă de propria dezvoltare. Am ascultat foarte multe observații interesante. Spre exemplu, cred că, într-adevăr, trebuie să uh, privim în viitor, trebuie să vedem cum ne vom descurca pe viitor atunci când vom avea uh, revizuirea de la jumătatea mandatului și cred că trebuie să evaluăm lucrurile care s-au schimbat și care se schimbă. Și tocmai asta sugerează agenda schimbării. În ceea ce privește sectoarele și uh, concentrarea, cred că am fost foarte clare aici. Pentru prima oară vom încerca să ne limităm la trei sectoare, ceea ce va fi într-adevăr o provocare. Dar va fi și o atitudine foarte politică din partea Uniunii Europene, pentru că va trebui să alegem. Până acum am fost nevoiți să alegem, dar nu am fost atât de obligați. Dar acum vom încerca să fim foarte selectivi și să alegem tocmai sectoarele care sunt adevăratele priorități ale țărilor partenere și acolo unde noi, Uniunea Europeană, chiar avem o valoare adăugată prin coordonare cu statele membre și alți donatori. Și cred că trebuie uh, ca această alegere să fie una politică. Am ascultat ceea ce ați spus uh, legat de coordonare și de programare nu știu cum am fi putut promova mai mult uh, programarea comună, dar încercăm acest lucru și cred că unul din uh, principalele elemente la nivelul serviciului nostru și la comisie este cum să introducem programarea și planificarea comună în următoarea perioadă și asta va fi una din cele mai importante priorități ale noastre. Să discutăm cu statele membre, să analizăm sectoarele, uh, diviziunea muncii, să vedem cine ce face pentru a avea un impact mai bun și cred că trebuie să fim responsabili de modul în care o facem și de ce rezultate obținem. Dar cred că dacă stăm uh, la masa discuțiilor, nu doar că vom avea un impact mai mare al politicilor de dezvoltare, ci vom avea un impact mai mare și în modul în care comunicăm acest mesaj de dezvoltare. Iar mesajul de dezvoltare pe care l-am auzit aici este foarte important. Suntem un actor global și trebuie să transmitem acest lucru cu o pondere suficientă și tocmai de aceea cred că observația domnului Mitchell de a, a colabora cu parlamentele naționale este la fel de utilă. În conversațiile noastre cu statele membre, care firește au și ele parlamente naționale, mi s-a părut foarte important să discutăm cu ele pentru a vedea cum putem promova acțiuni comune în țările partenere. Deci, credeți-mă că vom avea o planificare comună. Am auzit și uh, proprietatea menționată. Uh, vom încerca în agenda pentru schimbare să sincronizăm uh, ciclurile țărilor partenere. Deci este foarte important ca prioritățile noastre să se adapteze la prioritățile lor. Se schimbă lucrurile într-adevăr că nu ne mai gândim la o perioadă de șapte ani, ci la o perioadă de programare adaptată la ciclurile lor de dezvoltare astfel încât să ne unim forțele la nivel local cu alți uh, actori, cum ar fi ONU sau statele membre, care se pot coordona cu noi pentru a adapta și a reacționa la programele naționale de dezvoltare și la prioritățile naționale de dezvoltare. În ceea ce privește diferențierea, firește că o vom face pentru că trebuie să avem parteneriate diferențiate având în vedere că țările fac toate eforturile să iasă din sărăcie și acest lucru trebuie luat în calcul atunci când uh, concepem politica noastră de dezvoltare. Și așa cum a spus și în altul reprezentant ieri, în unele țări, pe unele țări trebuie să le ajutăm să continue lupta împotriva reducerii sărăciei și uh, cu alte țări trebuie să modificăm uh, dialogul pentru a vedea cum pot și ele să ajute la rândul lor alte țări. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste observații foarte robuste și aștept cu interes un dialog între noi, Comisie și Serviciul de Acțiune Externă, așa cum a solicitat domnul Gheorenț și putem uh, discuta lucrurile mai în amănunt. Dar deja ați plecat pe această cale prin această intervenție foarte deschisă, pentru care vă mulțumesc. Deja nu prea mai avem uh, timp, așa încât o să vă rog să interveniți foarte pe scurt. Doar pentru că ați uh, menționat, doamnă Mobo, faptul că acest consens european va avea nevoie de actualizare uh, și uh, am înțeles că vă gândiți la asta pe când colegul de la Serviciul de Acțiune Externă a spus că nu va face acest lucru. Deci care este ideea? No, sorry, that, that, I mean, I was... Nu, poate nu am fost eu foarte clară. Ceea ce am spus este că consensul european rămâne valabil și relevant. Chiar dacă atunci când îl citești, unele ținte se leagă de trecut ceea ce în principiu necesită o actualizare, dar nu ne gândim la nicio actualizare în acest moment a consensului european. Mulțumesc, Mora. Acum o să-l rog pe Charles să rezume, dar foarte repede și foarte pe scurt, că nu mai avem timp. Eu sunt întotdeauna foarte succint, domnule președinte. Domnule Cortes, împărtășesc tot ceea ce ați spus dumneavoastră. Doamnă Keller în ceea ce privește întâlnirea cu, uh, în spatele ușilor închise. Noi am avut întâlniri publice legate de modul de colaborare între partenerii instituționali și nu, nu s-a ajuns la nimic bun și uh, chiar ieri am avut o întâlnire cu Lady Ashton, care ne-a spus că suntem uh, în plină uh, activitate atunci când am întrebat-o cum se vor finaliza lucrările pe acest șantier și ea mi-a urat succes. Pentru mine răspunsul nu este suficient. Aș vrea să știu dacă există probleme cu adevărat sau dacă ceea ce mi se povestește sunt uh, probleme reale care indică o anumită problemă. Probleme care sunt normale în toate entitățile care trebuie să se reunească pentru a face ceva în comun. De aceea am propus această reuniune cu ușile închise. Este o încercare de a-i face să vorbească pe unii care nu vor să vorbească în fața camerelor. Până acum, reuniunile publice nu prea și-au avut rostul, pentru că nu toată lumea a avut uh, a spus ce a avut de spus. Nu așa vom rezolva problemele. Deci este o ultimă tentativă, pentru că dacă tuturor uh, pe, pe toți îi doare în cot și pe mine la fel. Deci cred că ar trebui să apropiem punctele de vedere pentru a servi o cauză comună, o cauză nobilă, pentru că trebuie să dăm socoteală cetățenilor noștri cu privire la modul în care colaborează diferiții parteneri instituționali. Lucrurile au funcționat în trecut și nu a fost rău deloc. Consiliul, Comisia și Parlamentul au negociat un consens european pentru dezvoltare, iar acești trei actori care au negociat acest consens nu își mai vorbesc. Eu regret foarte mult uh, modul în care este tratat Consiliul astăzi. Am fost la Kinshasa, iar Consiliul nu a fost reprezentat. Ne-am dus și în alte locuri în care de la Consiliu nu era nimeni și am căzut de proști. Deci cred că ar trebui să încetăm să mai fim ridiculizați în ochii lumii din afară și ar trebui să punem capăt acestor uh, momente stânjenitoare care există între noi și cred că ar trebui să nu mai um, lăsăm, să nu mai amânăm această problemă până la Paștele Cailor. Și cred că această creștere este prea exclusivă și nu ne ajută să găsim soluții pentru uh, problemele celor mai săraci. Eu cred că trebuie să fim alături de cei mai slabi pentru că altfel creșterea nu are sens și de aceea responsabilii politici de dezvoltare uh, trebuie să spună că și cei care produc bogăție au o responsabilitate. Nu totul trebuie să apese pe umerii Comisiei și statelor membre, pentru că există și alți actori care generează bogăție și mijloace și atunci și ei trebuie să dea o mână de ajutor. Acum, sectorul privat este aceeași uh, chestiune. Sectorul privat are responsabilitatea de a servi unei cauze și să nu se închidă asupra propriei uh, persoane. Este vorba de principii de însușire, de asumare, de parteneriat, pentru că nu facem nimic fără acest principiu de asumare. Nu facem nimic durabil dacă partenerii noștri nu își însușesc aceste politici. Aș vrea să spun câte ceva și despre natalitate. Sunt unii care au lansat o adevărată diatribă împotriva acestui subiect. Alții nici măcar nu m-au ascultat. Eu nu am făcut propagandă pentru, av- pentru avortul uh, constrâns. Din potrivă, am spus că doamna Obait, care este o femeie extraordinară și care a coordonat o fundație pentru persoanele cele mai defavorizate, care era de, de origine saudită și care avea mijloace de a uh, răspândi vestea bună în materie de nașteri, în special în Afganistan, s-a confruntat cu cea mai uh, rea opoziție. Și cred că acest lucru este inadmisibil, pentru că ceea ce a făcut dumnea ei putea fi uh, apărat din punct de vedere morabil. Există femei ca, în lumea în curs de dezvoltare uh, care spun că s-au săturat să aducă pe lume copii pe care nu-i dorește nimeni și asta pentru că bărbații nu respectă demnitatea femeii. Cred că ar trebui să le ascultăm pe aceste femei și să le dăm niște răspunsuri. Deci nu vreau să spun mai mult decât atât. Trebuie doar să respectăm demnitatea femeii. Acesta trebuie să fie elementul central al demersului nostru. Există un alt punct legat de natalitate. Dacă există creștere demografică de 3%, și 3% creștere economică, atunci, de fapt, nu există o creștere. Creșterea este nulă, este zero. Deci ar trebui să ținem seama de acest fapt. Există țări care au o demografie galopantă și care au nevoie de mai multă creștere decât țările care au o demografie staționară. Domnul uh, Noizar este de acord cu observațiile mele. Așa aș vrea să-i spun domnului Cașmare, cu tot respectul pentru dumneavoastră, pentru că am spus de bine de raportul dumneavoastră. Sunt de acord că problema natalității este una delicată, dar nu mai sunt de acord cu dumneavoastră uh, Uh, că nu trebuie să abordăm problema tocmai pentru că este delicată. Așa că trebuie să avem o, de- o discuție deschisă între noi care merge dincolo de stereotipurile care nu încetează să divizeze acest Parlament și care nu au deloc scopul de a îmbogăți uh, discuția. Nu vă reproșez ceva anume, însă cred că ar trebui să fim deschiși și să abordăm și problemele delicate Altfel, uh, sunt de acord cu ce ați spus și dumneavoastră și domnul Michel. Comisia, după părerea mea, a făcut o treabă foarte bună. Există puncte de clarificat de ca- și de care voi ține seama în propunerea de rezoluție pe care vă voi transmite în curând. Am însă câteva probleme cu data destul de apropiată la care va trebui să prezint această rezoluție. Dar cred că trebuie să o fac pentru că Consiliul se va reuni în luna mai. Deci, uh, totuși, uh, a început uh, să să treacă timpul și, din păcate, trebuie să, să fac fața acestui termen limită. Altfel, uh, nu vreau să, n-am vrut să las pe nimeni uh, deoparte. <laughs> Tour de force, right. <laughs> Charles, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Charles. Mulțumesc în, uh, și vă urez mult succes în colaborarea cu ceilalți colegi. Acum îi dau îl, îi urez bun venit excelenței sale ambasadorul Keniei la Uniunea Europeană, domnul Kenny Chitura, și excelenței sale, doamna Lodric Briec, care este șeful delegației Uniunii Europene în Kenya. Aș vrea să adaug că ne bucurăm să-l vedem și pe domnul John Corey, care este copreședinte al adunării um, comune ACP, care ni s-a alăturat. Următorul punct. Vă rog frumos să faceți liniște. și vom discuta despre proiectul de raport al delegației Comisiei pentru Dezvoltare a Parlamentului European în Kenya. Raportor este uh, doamna Strifler, uh, doamna Argentini și domnul Cortes Lastra. Am primit deja un prim proiect al acestui raport. Doamna Strifler este raportor pe probleme de drepturile omului, însă nu a putut să fie prezentă astăzi. De asemenea, avem și reprezentanția ai SILEP, care este o coaliție informală de advocacy și care lucrează cu grupurile defavorizate din Africa de Est ne-au ajutat uh, în această delegație și sunt prezenți astăzi aici pentru a prezenta rezultatele delegației și pentru a contribui la discuția noastră pe baza expertizei lor. Domnul uh, Cortes a prezentat un uh, raport care conține, care conține recomandări. Apoi va fi o prezentare din partea SILEP cu privire la viitorul uh, pastoralismului în Africa. După aceea vă voi da cuvântul pentru întrebări și răspunsuri. Ricardo. Mulțumesc, domnule președinte. Am onoarea să vă prezint uh, proiectul de raport Doamna Strifler a fost șefa acestei delegații, însă din păcate nu a putut să vină astăzi aici, așa că voi prezenta raportul în, număr, în numele său. Mă bucur să îi le urez bun venit reprezentanților SILEP, uh, CELEP. În curând uh, vom asculta o prezentare a acestei organizații. Îi urez bun venit și reprezentantului Comisiei, dar și reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă. De asemenea, mă bucur să-i urez bun venit uh, șefului delegației europene în Kenya, căruia îi mulțumesc încă o dată foarte mult în numele delegației pentru sprijinul său excelent. Vă mulțumesc foarte mult că ați găsit uh, timpul necesar uh, pentru a ne sprijini delegația. Îi urez bun venit și ambasadorului Keniei la Uniunea Europeană. Bine ați venit! Obiectivul acestei uh, călătorii a fost de a evalua reacția Uniunii Europene la criza alimentară din această țară și de a propune soluții structurale pe termen scurt și mediu pentru problema de nesiguranță alimentară din uh, cornul Africii. Uh, am petrecut două zile în regiunea Moyale, în nordul Keniei, o regiune care face parte din zonele aride și semi-aride. Aceste zone sunt uh, populate de uh, păstori. Și, uh, bineînțeles, noi am mers acolo pentru a propune programe alimentare, programe de gestionare a apei, probleme de combatere a secetei și așa mai departe. Așadar, am vizitat aceste proiecte care, are, care au ca scop îmbunătățirea Uh, rezistenței populației locale la secetă. Apoi am făcut o vizită în Turbi, o mică comunitate locală care, este, care, cu ajutorul finanțării europene, a reușit să își îmbunătățească capacitatea de gestionare a ciclurilor de secetă cu scopul îmbunătățirii mijloacelor de trai și a mijloacelor de rezistență la secetă. În a treia zi ne-am întâlnit cu politicienii kenieni, am discutat despre politicile umanitare ale autorităților keniene, am fost primiți de primul ministru și de diferiți deputați care fac parte dintr-o rețea de păstori. Este vorba de adunarea generală din Kenya. Este vorba de organizații neguvernamentale eh, care participă la reducerea riscurilor de catastrofă în regiuni. Chiar dacă răul pare să fi trecut, 3,75 de milioane de kenieni încă suferă de efectele directe ale crizei alimentare. Grupurile cele mai afectate sunt familiile din regiunile uh, mai sărace și uh, grupurile agropastorale din zonele aride și semi-aride care uh, nu își mai pot utiliza terenurile și care nu au altă alternativă din cauza secetei. Totuși, delegația a ajuns la concluzia că această criză ar fi putut să fie evitată dacă s-ar fi luat măsuri adecvate în prealabil, mai ales de către guvernul Keniei. O cauză fundamentală a crizei este marginalizarea politică și o lipsă cronică de investiții în terenurile aride și semiaride din Kenya. Două treimi din populația din regiunea Moel uh, trăiește sub pragul sărăciei în raport cu o medie națională de 45%. Ratele de alfabetizare sunt foarte scăzute doar 10,5% dintre bărbați și 2,5% dintre femei știu să scrie și să citească. Niciuna, niciun drum nu este asfaltat, iar accesul la sănătate este foarte limitat și chiar și așa serviciile sunt de proastă calitate. De aceea, guvernul Keniei trebuie să facă mai multe pentru a-și uh, juca rolul de responsabil în atenuarea efectelor secetei. Apoi, uh, ONG-urile au fost implicate în această criză alimentară, însă acest sprijin trebuie să fie integrat în politicile de sănătate existente. Guvernul trebuie de asemenea să investească în protejarea veniturilor și a populațiilor care trăiesc în zonele aride și semiaride printr-o abordare integrată multisectorială. Diversarea diversificarea economică a acestor zone ar fi imposibilă fără accesul la infrastructuri și servicii servicii de bază. În discuțiile noastre cu primul ministru, uh, a reieșit clar că guvernul Keniei vrea să instaleze populații de păstori, ceea ce reprezintă un mare risc pentru zonele aride și semiaride. Studiile arată că irigațiile nu pot fi viabile decât în 1,5% din regiune pentru că acestea sunt regiuni care nu pot să fie cultivate intensiv. Sistemul de uh, creștere a animalelor este un sistem de viitor, deoarece respectă mediul regiunilor aride însă acesta trebuie să fie susținut prin politici și prin investiții care să crească capacitatea locală și posibilitatea de comercializare a produselor zootehnice. Aș vrea apoi să menționez principalele recomandări ale delegației incluse în proiectul de raport. În primul rând, punem accentul pe faptul că seceta în cornul Africii nu este o catastrofă, ci o provocare care necesită o abordare structurală, iar guvernul din regiune are responsabilitatea asigurării siguranței alimentare pe termen lung, inclusiv pentru populațiile vulnerabile. Acțiunile umanitare trebuie coordonate, însă autoritățile naționale au uh, responsabilitatea de a finanța strategii pe termen lung pentru a îmbunătăți siguranța alimentară și prevenirea secetei. De asemenea, guvernele trebuie să instituționalizeze reacția la secetă pentru a încerca să o evite sau o prevină. Iar în procesul de descentralizare, autoritățile keniene trebuie să aibă mijloacele financiare pentru a pune în aplicare soluții locale eficiente și durabile. Donatorii de fonduri, precum Uniunea Europeană, nu pot decât să atenueze sau să sprijine aceste eforturi locale. Așadar, cu cât vom acționa mai repede pentru a evita criza alimentară, cu atât măsurile vor fi mai eficiente. În Kenya, Uh, sistemele de alertă timpurie au funcționat, însă acestea nu s-au tradus printr-o reacție rapidă a guvernului Keniei, iar chiar și, și chiar și noi, donatorii, am reacționat foarte târziu. Trebuie să salvăm vieți omenești și să facem economii de bani. Pe de altă parte, uh, trebuie să se includă și prevenirea în abordarea umanitară. Nu trebuie să creăm dependență. Din potrivă, trebuie să creștem capacitatea beneficiarilor de a se descurca pe cont propriu și trebuie să investim mai mult în comunitățile locale pentru a evita criza și pentru a dezvolta răspunsuri locale la secetă. Deci trebuie să corelăm ajutorul cu eforturile locale de reabilitare. Așadar, încurajăm Comisia să-și extindă acțiunile în sensul prevenirii catastrofelor. Și, în fine, inegalitățile socioeconomice și politice sunt responsabile de această criză alimentară care a afectat mai mult regiunile aride și semiaride. Guvernul Keniei trebuie să investească în aceste regiuni și trebuie să ia decizii politice clare pentru zonele defavorizate. Aceste inițiative trebuie susținute printr-o finanțare adecvată, pentru că altfel următoarea secetă va fi și mai catastrofală pentru populațiile uh, din aceste zone din Kenya. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol important și să le reamintească autorităților keniene responsabilitățile pe care le au, pentru că aceasta face parte din dialogul politic. De asemenea, trebuie să cerem garanții din partea guvernului Keniei că se va angaja în combaterea secetei și în siguranța alimentară. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule Cortes Lastra, pentru, această, pentru acest raport foarte important al delegației. Acum îi dau cuvântul reprezentantului uh, celeb, domnul Catley, timp de șapte minute. Mulțumesc foarte mult! În primul rând, vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să facem această prezentare astăzi. Prezentarea se referă la provocările legate de viitorul pastoralismului în Africa. Tocmai am auzit uh, un raport privind o criză umanitară în Kenya și cum putem noi să rezolvăm aceste probleme. Uh, pastoralismul poate fi rezumat prin această afirmație care este una sumbră. Pastoralismul este pe moarte, nu mai, este, nu mai poate susține viața în Africa, iar acesta trebuie să fie schimbat. Iar acest uh, comentariu este ascultat, este auzit frecvent în dezbaterile de politică din Africa și din alte zone. Însă există o altă perspectivă asupra acestor zone, care este mai puțin cunoscută, și anume că există o activitate economică dinamică în aceste zone legate de producție. Uh, de producția zootehnică. De exemplu, comerțul cu animale în cornul Africii este evaluat la aproximativ un miliard de euro, de dolari, aceasta anul trecut. Însă o mare parte din acest comerț este informală nu apare în statisticile ofi oficiale și totuși există o industrie zootehnică uh, înfloritoare. Viitorul păstorilor depinde de unde se încadrează ei în acest context, de, depinde de accesul uh, la terenuri fertile și de mobilitate și depinde și de accesul la piață, care poate fi scăzut sau ridicat. Dacă există acces uh, bun la terenuri și la mobilitate, dar un acces redus la piață, uh, se Uh, continuă acest pastoralism tradițional, însă mulți păstori uh, s-au adaptat la oportunitățile de piață și își comercializează produsele. De unde și uh, comerțul foarte activ cu animale din Africa și exporturile din Africa. Păstorii încep să se mute în mici orașe, să se urbanizeze și să-și diversifice modul de viață. Încearcă să își trimită copiii la școală sau să-și trimită membrii familiei în alte zone să-și găsească un loc de muncă și să trimită bani acasă. Din păcate însă, Ceea ce domină dezbaterile este această a patra zonă, și anume ieșirea sau abandonarea pastoralismului. Iar acest grup de oameni domină dezbaterea uh, legată de sprijinul umanitar. Ca să înțelegem ce se întâmplă, vă voi, vă voi da pe scurt două exemple. Somalia și uh, regiunea Somalii din Etiopia. În anii 20 exista o populație de păstori tradiționaliști, dar de-a lungul timpului aceștia s-au comercializat, au devenit tot mai comerciali, iar acum există o clasă de păstori bogați care și-au folosit terenurile și sistemele de mobilitate pentru a comercializa și pentru a alimenta exportul de animale din cornul Africii. Așadar, aceștia urcă pe scara socială. Avem de asemenea un grup de oameni care se urbanizează, care își diversifică care sunt foarte inovatori uh, și care dezvoltă noi activități economice pentru a-și suplimenta veniturile și pentru a completa activitățile de păstorit tradițional. Și există persoane care ies de tot din acest sistem, care nu mai au mijloace de supraviețuire și care se străduiesc uh, să-și găsească o alternativă. Și aceștia sunt cei care fac obiectul uh, asistenței umanitare Însă comercializarea este un factor uh, cheie uh, care stă la baza disparităților de bogăție pe care le-am observat în zonă. Și aceasta a fost una, o discuție de pe agenda schimbării, și anume creșterea echitabilă. Există creștere în zonă, dar nu este echitabilă. Unii câștigă și alții, evident, pierd. Există și un alt exemplu din Karamoja, Uganda. Din cauza accesului uh, tot mai redus la terenuri uh, fertile și la reducerea mobilității, tot mai mulți oameni uh, se încadrează în acel cadran din partea de jos, în acel cadran inferior și ajung să părăsească această activitate. Deci viitorul păstoritului depinde de foarte mulți factori există mai multe perspective viitoare chiar și în aceeași zonă. Nu există modificări omogene peste tot. Este o imagine foarte amestecată. Orice politică și orice asistență trebuie să recunoască această complexitate. Se întâmplă foarte multe zone în zone diferite. În plus, nu există surprize. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat uh, în istorie, aceste schimbări erau de așteptat. Păstorii din Africa de Nord, uh, din Orientul Mijlociu, au trecut deja prin acest proces de comercializare sau de părăsire a sistemului și de găsirea unor soluții alternative. Nu am să insist asupra acestui uh, fapt, pentru că probabil vreți să știți ce e de făcut cred că o evoluție critică în ultimii ani a fost apariția sau dez, dezvoltarea cadrului de politică al Uniunii Africane pentru pastoralism în Africa. Acest, aceasta este o politică cu aplicabilitate largă pentru susținerea păstoritului în Africa. Este un cadru de politică africană, care iar rolul Uniunii Europene este să uh, sprijine promovarea acestui cadru de politică. Există două opțiuni. Sprijinirea Uniunii Africane cu resursele de care are nevoie pentru a crește nivelul de conștientizare cu privire la această politică și, în al doilea rând, structurarea programelor astfel încât uh, țările și regiunile să se alinieze la acest cadru uh, cu adaptările necesare, iar aceste țări care se aliniază trebuie să fie recompensate pentru eforturile lor. Two things in terms of programming responses. It says support pastoralism. Cadrul spune două lucruri, și anume Uh, pastoralismul este un sistem care uh, produce uh, resurse pentru existență, este un sistem viabil și faptul că produce cam un miliard de dolari în ceea ce privește valoarea schimburilor cu animale, e clar că sistemul poate continua. Acest sistem susține și modul de viață alternative, Acestea sunt cele două aspecte. Apoi uh, putem să ne gândim și la armonizarea dezvoltării și a programelor umanitare uh, în aceste zone foarte aride. Programul uh, funcționează deja de decenii, însă rămâne un aspect critic. Segeta nu este o, o surpriză, știm că ea va apărea Uh, știm uh, cam și cât de des și unde. Însă, în mod tipic, uh, răspunsul instituțional în ceea ce privește ajutorul vine ca și cum am avea de face cu o surpriză. De fapt, aceasta nu este o surpriză. Trebuie să facem planuri pentru seceta și să includem seceta în strategiile pe termen lung. În cele din urmă, viitor viitor, viitorul poate să arate diferit în funcție de punctul unde ne aflăm în acest moment. Putem uh, să uh, susținem acest cadru doar dacă avem uh, strategii adaptate fiecărui stat în parte, în parte pentru a ne asigura că fiecare stat poate să se adapteze acestui cadru. Apoi trebuie să vedem exact ce a funcționat și ce nu a funcționat și unde se poate trebuie să implicăm și societatea civilă. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you, Mr. Catley. Um, Domnul președinte, înainte să rog pe Filip să comenteze, mă întorc la Ricardo. Ai uh, văzut ce a avut uh, domnul Capel de spus? Oare acestea se potrivesc uh, cu ceea ce aveai tu în minte? Da, domnule președinte. În raport facem o trimitere la creșterea animalelor, la păstorit. Și pot să spun că avem și uh, contacte cu anumiți păstori. Considerăm că acesta este un mod de viață și pentru noi este foarte important să lucrăm împreună cu acești oameni pentru a învăța de pe urma experiențelor lor și pentru a putea obține informații de asemenea. Credem că este foarte important acest lucru. Munca lor ni se pare importantă și la fel și influența pe care au ei în uh, regiune. în Etiopia, pentru că Moial se află la granița cu Etiopia. Și aici chiar uh, împărtășesc opiniile care au fost exprimate până acum. Uh, chiar așa trebuie să procedăm. Aș dori să mulțumesc uh, pentru aceste prezentări foarte interesante. Am citit și uh, acest raport și pot să spun că este excelent pentru că uh, cuprinde și o parte descriptivă foarte, descriptivă foarte detaliată și de asemenea și concluzii. Găsesc că aceste concluzii uh, ar putea să ne fie foarte uh, utile atunci când vom uh, lucra la o rezoluție. Pentru că concluziile ne spun că toate acestea rezultă din acțiunile noastre. Mă bucur de faptul că acest raport se concentrează pe uh, pastoralism, de ce anume uh, se explică chiar în raport și vreau să vă citez două fraze. Prima, una dintre cauzele principale ale crizei uh, este marginalizarea și un deficit cronic de investiții în zonele aride și semiaride. A doua frază, în 2011, în cursul conflictelor etnice din aceste zone, 350 de persoane au murit. Mă gândesc că mulți oameni ignoră pur și simplu faptul că există atât de multe victime, că au existat atâtea victime în 2011, victime ale conflictelor etnice. Și mă gândesc că toate acestea justifică interesul pe care îl arătăm noi acestui subiect. Cred că aceste două rapoarte sunt uh, rapoarte cu caracter complementar. Raportul nostru se referă la un sprijin general pentru pastoralism, uh, ca și activitate economică, într-o anumită măsură, însă ceea ce se uh, subliniază în, de către cel de-al doilea raportor este o situație mai detaliată, uh, probabil puțin mai analitică. Este vorba despre un uh, scenariu diferit de dezvoltare și cred că aceste documente merg în direcția cea bună și că sunt complementare. Aș dori să putem beneficia de aceste concluzii ale acestor texte, uh, texte concrete, uh, care trebuie folosite în beneficiul colegilor care vor lucra la acest subiect. Mă gândesc că trebuie să amintim acest lucru și colegilor care astăzi nu sunt prezenți. Very much, Philip. I now want to bring... Mulțumesc foarte mult, Filip. Uh, Domnul Dundic Bric, excelența sa, ambasadorul Keniei uh, este rugat să ia cuvântul. Dânsul probabil va vorbi despre procesul de pace, pastoralism, uh, inițiativele lui Kofi Annan și așa mai departe. Honorable Chair, thank you very much. I would like to start um, Mulțumesc foarte mult. A doi să încep prin a uh, mulțumi domnului Cortez Lastro pentru raportul pe care dânsul și colegii l-au uh, pregătit. Uh, când spun asta, nu vreau să par uh, pedant sau arogant, însă vreau doar să spun că acest acord se aliniază uh, clar uh, proiectelor care vizează evaluarea post-dezastru a Băncii Mondiale, a Delegației Uniunii Europene în Kenya și a PMI. Cum spunea și domnul Cațmarec, aceste opinii uh, pe care le-ați elaborat dumneavoastră se potrivesc celor care se găsesc în raportul de evaluare. Aș dori să mă scuz delegația că nu a fost prezent atunci când ați fost dumneavoastră uh, prezenți în zonă. Eram în concediu medical. E în continuare foarte important să putem uh, explora uh, metode structurale pe termen lung uh, pentru a evita insecuritatea alimentară cronică în cornul Africii și în Kenya. Iar raportul de evaluare este cuprinzător în acest, din această perspectivă. Motivele sunt de mai multe naturi, subinvestiții de-a lungul anilor, motive politice, um, insecuritate în nord-estul uh, Keniei, uh, în legătură cu situația din Somalia, um, ploile reduse, schimbarea climatică și sărăcia unei mari părți a societății. Asta înseamnă că pentru a preveni astfel de dezastre, considerăm că dacă nu putem preveni segeta, măcar putem uh, preveni consecințele sale Uh, printr-o mai bună planificare, printr-o planificare mai cuprinzătoare și haideți să ne gândim la aceste uh, chestiuni. O nouă problemă este noua strategie pentru cornul uh, Africii și nevoia de a îmbunătăți situația în Somalia. Nu vreau să insist asupra acestui subiect, ați văzut care au fost rezultatele conferinței de săptămâna trecută de la Londra și ați văzut cum arată strategia pentru cornul Africii. Probabil Alexander Rondos, reprezentantul special al Uniunii Europene, va raportat deja, pentru că acum două săptămâni a fost în regiune. Pentru a dezvolta zonele aride și semiaride și pentru a susține dezvoltarea lor robustă, important este să asigurăm viitorul pastoralismului, să asigurăm comercializarea uh, produselor. Evident, totul ține de societățile locale, cum anume uh, vor să ne ajute să uh, susțină această decizie. Acest lucru este foarte important. Noi nu putem să spunem de aici cum ar putea să se petreacă lucrurile acolo, însă important este să reținem uh, cât de repede populația din cornul Africii uh, sporesc s-ar putea pur și simplu să nu mai existe spațiu suficient pentru ele. La momentul independenței, în 1963, nu existau nici măcar 7 milioane de locuitori în comparație cu 49 de uh, uh, milioane de locuitori. Astăzi, practic, o sporire cu un milion uh, de locuitori pe an. Asta înseamnă că până în 80, 2050, 83 de milioane de locuitori vor uh, locui în uh, Kenya, o chestiune absolut deloc uh, sustenabilă. Prin trebuie să intervenim cu măsuri care au sens. Noi, pe termen mediu, încercăm să găsim o abordare cuprinzătoare. Intervenția rapidă rămâne un element cheie uh, pentru a putea proteja economiile și gospodăriile. În mod evident, responsabilitatea și rolul guvernelor naționale a Guvernului Național din Kenya, mai precis, uh, sunt elemente cheie. Noi doar putem să fim acolo să susținem acest guvern. Că suntem noi, uh, Comisia Europeană uh, sau birourile uh, de acordare a ajutorului umanitar, e bine, noi putem doar să ajutăm autoritățile locale. Constituția Keniei și politicile urmate de guvernul kenian recunosc uh, rolul uh, special al pastoralismului. După cum bine știți, s-a stabilit un fond pentru a susține uh, zonele aride și semiaride. Reforma constituțională și schimbarea puterii care trebuie să aibă loc încă într-o manieră încărcată de sens și gestionarea uh, financiară uh, în această țară ar trebui să fie elemente care să ne ajute. Important este ca aceste chestiuni să fie continuate. Guvernul kenian a alocat uh, cam 70 de milioane de euro în perioada 2011-2012 pentru activități care să Uh, împiedice efectele secetei, de exemplu importul uh, de uh, porum, programe alimentare în școli, gestionarea apei și așa mai departe. Guvernul s-a asigurat că PDNA și impactul secetei sunt bine estimate, undeva pe la 10 miliarde de euro, 12 miliarde de dolari. Pe baza concluziilor, guvernul pregătește un program uh, de rezistență și creștere al Keniei care trebuie prezentat la summitul care va avea loc la Nairobi la sfârșitul lui uh, martie și care uh, va include propune pe termen mediu în ceea ce privește alimentele. Uniunea Europeană, pe altă parte, trebuie să susțină integrarea măsurilor de pregătire împotriva dezastrelor în planurile de dezvoltare. Când am început mandatul meu, Biroul Umanitar aștepta o uh, secetă. Și cu asta voi încheia. Uh, prin a-i felicita uh, pe colegii de la departamentul uh, ECO pentru munca lor. Mulțumim, excelență, spune domnul președinte. Uh, ne bucurăm să auzim că ECO anticipează dezastre cu mult timp înainte. Comisia. Domnul Oltă este rugat să intervină, din păcate doar pentru două minute. Uh, mulțumesc că uh, nu va fi o problemă să vorbesc doar două minute. Au uh, fost spuse foarte multe vorbe bune din partea Parlamentului și din partea domnului Catley. Aș dori să fiu de acord cu toate cuvintele exprimate de șeful delegației în Kenya, domnul Breen. Comisia analizează ceea ce s-a întâmplat în cornul Africii anul trecut și putem spune că acum există o inițiativă în pregătire pentru a ne implica mai pregnant uh, în cornul Africii în ceea ce privește rezistența și uh, siguranța alimentară, inclusiv în zonele pastorale. Rapoartele din această dimineață reprezintă uh, o contribuție din ce în ce mai importantă la uh, reflexia noastră asupra direcțiilor uh, politice. Multe dintre chestiunile pe care le-ați menționat se aliniază liniei de gândire a Comisiei din acest moment. Aspectele interesante care au fost prezentate de uh, domnul Catlin în ceea ce privește viitorul uh, pastoralismului ne fac să mai reflectăm la chestiunea asupra care ar trebui să ne axăm. Mai există și uh, problema comercializării, însă ea are limitele sale în ceea ce privește gestionarea resurselor naturale, în ceea ce privește uh, disponibilitatea terenurilor. Strategia care vizează căi uh, de câștigare a existenței alternative necesită și ea atenție. Acestea sunt uh, lucrurile pe care le dorim, însă să nu uităm că există o, și o a treia posibilitate. Există nevoia de a găsi uh, plase de salvare și măsuri uh, care să analizeze situația populațiilor marginalizate. Vă mulțumesc foarte mult! Um, mulțumesc foarte mult! Domnule vreți să comentați? Da, în primul rând aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru toate observațiile și intervențiile pe care le-ați avut. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat în călătoria noastră și, de asemenea, să informez Comisia că am avut posibilitatea de a discuta, de asemenea, și cu delegația din Somalia pentru a discuta dificultățile foarte mari cu care se confruntă Somalia. și care ar fi posibilitățile, care ar fi put, uh, care ar putea fi pusă la dispoziția Somaliei și cum ar putea ele fi coordonate. Accesul la porturile somaleze și așa mai departe aduc și asta la alte subiecte la fel de dificile. Și în domeniile care sunt cele mai avansate și domeniile de frontieră între uh, Somalia și Kenya uh, se confruntă cu probleme dincolo de problema secetei. Am vrut să menționez doar că am descoperit că există această oportunitate de a discuta despre problemele ambelor țări. Mulțumesc, Ricardo. Uh, excelența sa dorește să spună câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea doar să spun câteva cuvinte și să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat aici și să vă mulțumesc, să-i mulțumesc și reprezentantului uh, NEA și pentru uh, raportul care a fost făcut, care mi se pare extrem de relevant. Uh, și vreau să spun că, din punctul meu de vedere, este un raport foarte bun uh, la obiect și subliniază subiecte importante. Îmi plac în mod special concluziile, pentru că reprezintă o bază de la care am putea să mergem mai departe atunci când discutam despre secetă și foamete în Kenya. Bineînțeles, noi știm că uh, Uh, seceta nu duce neapărat la foame. Deci, cele două lucruri nu sunt neapărat uh, uh identice, deci ar trebui să găsim uh, soluții oricum. Uh, un alt uh, lucru care mi-ar plăcea adoptat în raport este faptul că nu accept concluzia că lipsa voinței politice este problema uh, în Kenya în acest moment. Guvernul kenian face tot posibilul și vreau să subliniez uh, ceea ce a spus uh, delegatul de la uh, întâlnirea din Nairobi, pentru că domnia sa a spus că important este ceea ce s-a făcut în comun între Kenya și Uniunea Europeană pentru a încerca să rezolve problemele cu care ne confruntăm. Bine, bineînțeles, noi avem nenumărate probleme, între care unele sunt nedreptăți istorice, dar uh, noi facem tot posibilul pentru a încerca să rezolvăm această problemă și avem un fond uh, special pentru regiunea pastorală din uh, Kenya și 80% din uh, Kenya, poate ar trebui să știți, este reprezentată de zone aride și semiaride. Deci 80% în care locuiesc aproximativ 20% din populație pe undeva pe la 40 de milioane de oameni. Deci, important este să lucrăm împreună pentru a putea depăși aceste probleme și tocmai de aceea apreciez ceea ce se întâmplă în acest moment. Uh, foarte pe scurt, vă rog să recunoașteți faptul că această criză umanitară din Kenya este provocată și de conflictele care au loc în regiune, în special cel care se desfășoară în Somalia acum. Trebuie să acționăm cu toții împreună pentru a ajuta la găsirea unei probleme. Am fost la o conferință săptămâna trecută care se ocupă de uh, conflictul somalez, dar oricum vreau să vă mulțumesc Comisiei Parlamentare pentru un uh, raport bine fondat și pentru concluziile care ne vor ajuta la găsirea unor uh, soluții. Mulțumesc! Am uh, luat notă de observațiile dumneavoastră. Le mulțumesc tuturor celor implicați în uh, raport și uh, tuturor uh, membrilor pentru prezență și pentru uh, observații. Vă mulțumesc tuturor. Avem ceva la diverse? Nu? În cazul acesta Data următoarei întâlniri este 27 martie, între 12.30 și 3, apoi pe 23 aprilie și apoi pe 24 aprilie. Aș dori să le mulțumesc și interpreților care au depășit programul de lucru. Mulțumesc! Declar ședința închisă.